Witam Państwa. Rozpoczynamy z 15-minutowym kwadransem. Dragi colegi, haideți să începem. Cred că am așteptat destul. Un sfert de oră cred că e suficient și e momentul să începem. Începem în această zi cu un punct foarte important pe ordinea de zi legat de noua președinție malteză. Însă, înainte de a-i ura bun venit uh, reprezentantului președinției, vreau să vă mai amintesc un lucru. Ieri am spus că am putea să uh, schimbăm ordinea punctelor 18 și 19. Deci 19 înainte de 18. Raportorii sunt de acord? Deci așa vom proceda. Acestea fiind zise, îi urez un călduros bun venit lui Roderick Caldes, secretar parlamentar pentru agricultură, pescuit și drepturile animalelor în Malta. Sunteți alături de noi ca să ne prezentați prioritățile președinției malteze a Uniunii uh, Europene pentru primul semestru din 2017. Eu totdeauna spun că cei care au președinția în prima jumătate au o președinție mai lungă, pentru că în al doilea semestru sunt sărbătorile, este Crăciunul și în a doua, uh, în prima jumătate chiar uh, poți reuși să faci foarte multă treabă. Marea tema președinției este reuniunea, un joc de cuvinte grozav, îmi place foarte mult, se vorbește despre uh, Uniune, Uniunea Europeană și Reuniune și este vorba de un program uh, legislativ și mai mult decât atât o filozofie și un mod de lucru. Acest lucru reprezintă întreaga filozofie a Uniunii Europene, unitate, dar și diversitate, uh, și cred că cu toții ar trebui să reflectăm la aceste idei, mai ales acum. Deci mă bucur că ați propus acest slogan. Vom da cuvântul mai întâi uh, reprezentantului maltez, care ne va prezenta prioritățile președinției. Știm că acestea sunt uh, multe la număr, propunerea omnibus, agricultura bio, trilogul și acesta durează de mult și sperăm ca, ca președinția malteză să reușească să închidă acest dosar. Doresc acest lucru pentru noi, dar și pentru agricultori, desigur. Situația în diferitele sectoare este important. Am avut recent o audiere la comisia noastră privind un grup de lucru special pentru piețe. Așadar, ținem cont și de factorii externi care intervin tot mai mult și sunt tot mai importanți pentru agricultura europeană. Acordurile regionale sunt și ele un subiect uh, intens la care se va lucra mult. Sperăm să se ajungă la o stabilizare, la o nouă abordare. Și sperăm sperăm să găsim soluții în legătură cu comerțul internațional. Haideți să începem, vă dau cuvântul și așteptăm cu nerăbdare acest semestru, știm că vom fi pe mâini bune și vom coopera cu Malta. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului. Este o plăcere pentru mine să am ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi și să avem acest schimb de opinii. Aștept cu nerăbdare să colaborăm uh, în aceste șase luni și doresc să profit de ocazie ca să vă felicit pentru că ați fost reales președinte al Comisiei și să-l felicit și pe domnul De Castro pentru că a fost numit prim vicepreședinte. Și acum trec la maltez. Europa, Europa a fost considerată un model de prosperitate, securitate, dezvoltare și pace. Această reușită a fost um, datorată părinților proiectului european, creat într-un moment când mulți erau convinși că nu vom putea să lucrăm împreună și să reușim. La 60 aniversarea proiectului european a venit rândul nostru, cel mai mic stat membru, să avem privilegiul de a fi la președinția Consiliului Uniunii Europene. Este un moment când trebuie împreună să ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani avem datoria de a proteja toate aceste realizări și de a comunica beneficiile acestui proiect către cetățenii noștri, beneficii care sunt uneori uitate. Aceasta este o șansă de a privi către viitor. Europa are nevoie de un nou impuls. Evenimentele recente au arătat clar că Uniunea trebuie să fie alături de cetățenii săi – și să comunice eficient măsurile importante luate pentru a oferi șanse mai bune pentru cetățeni. Astfel, ei vor reuși să-și îndeplinească aspirațiile cu succes. Evenimentele politice de anul trecut ne-au impresionat pe toți. Nevoia de reformă n-a fost niciodată mai urgentă trebuie să uh, îi ascultăm pe cetățeni care se exprimă tot mai tare. Evenimentele de anul trecut au scuturat întregul proiect european. Malta este hotărâtă să-și aducă contribuția valabilă la proiectul european. În timpul președinției noastre aspirăm la uh, a consolida Uniunea Europeană prin munca noastră în Consiliu, în colaborare cu Parlamentul European. Înțelegem că șase luni este o perioadă scurtă. Avem ambiția de a ne aduce contribuția la acest proiect pentru a-l face mai credibil. Dar știm că avem anumite limite, însă știm și care sunt punctele noastre forte discutăm cu celelalte delegații din Consiliu și ne întâlnim cu ei ca uh, interlocutor onest, fără priorități uh, ascunse și interese proprii. Dorim să colaborăm cu Parlamentul European într-un spirit de deschidere și dialog. Premierul nostru, vicepremierul, ministrul de finanțe, liderul opoziției au fost cu toții membri în Parlamentul European – ceea ce ne arată importanța acestui Parlament. Sunteți reprezentanții direcți ai cetățenilor europeni și legiferați în interesul lor al tuturor. Ne bucurăm foarte mult și suntem mândri să ne aflăm la președinția Consiliului Uniunii Europene în acest moment. Principiul călăuzitor al președinției noastre este a avea un avânt proaspăt pentru munca noastră pentru a-i apropia pe cetățeni ca consumatori, creatori de bunăstare și părți interesate. Din acest motiv am identificat șase priorități. Imigrația, securitatea, piața unică, politica de vecinătate, includerea socială și afacerile maritime. În general, credem că cetățenii noștri au uh, preocupări reale care trebuie ascultate. Nu cred că e cazul să intru în detaliu la fiecare prioritate, deci, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez asupra programului nostru de lucru relevant pentru comisia dumneavoastră și voi face această prezentare în limba engleză. Astăzi doresc să mă concentrez asupra trei subiecte importante pentru președinția malteză. Provocările emergente legate de apă pentru agricultură, Uh, pregătirea în situații de urgență pentru sănătatea plantelor și animalelor și rezistența antimicrobiană. Voi intra și în subiecte specifice ce vor juca un rol important în timpul președinției noastre și în legătură cu care vom negocia cu Parlamentul European. Trecând acum la primul subiect, aș vrea să spun că în ultimii ani majoritatea statelor membre au fost afectate de uh, evenimente meteorologice extreme și de modificarea tiparelor de precipitații. Agricultura și clima sunt interdependente și deci, ținând cont de acest lucru, președinția malteză va explora noi idei pentru adaptarea la um, schimbarea regimurilor climatice. Astfel, dorim să facem un schimb de bune practici și să punem accentul pe cercetare și inovare în domeniul gestiunii apei. Statele din sudul Europei se confruntă cu temperaturi în creștere, cu um, uh, cu tipare meteo în schimbare și cu secetă. În schimb, în statele din nord sunt schimbări în ceea ce privește intensitatea precipitațiilor, durata și frecvența acestora. Ambele situații reprezintă mari probleme pentru agricultorii europeni și deci trebuie rezolvate. Aceasta va fi tema centrală a reuniunii ministeriale informale pe agricultură ce va avea loc la Malta între 21 și 23 mai. Atunci dorim să facem un schimb de bune practici cu obiectivul final de a dezvolta un sector agricol european mai rezilient. În al doilea rând, aș dori să vorbesc despre pregătirea pentru situații de urgență în domeniul sănătății plantelor și animalelor. Dorim să ne asigurăm că Uniunea Europeană își ameliorează în continuare reacțiile de urgență la izbucnirea de uh, boli foarte contagioase, cum ar fi gripa aviară și uh, pesta porcină africană. Cunoaștem prea bine consecințele, consecințele sociale economice asupra uh, animalelor și asupra bunăstării ale acestor boli. Președinția malteză a optat pentru o prioritate acordată pregătirii pentru situații de urgență în aceste sectoare. În Consiliu, președinția noastră îi va invita pe um, ofițerii șefi în domeniile veterinare și fitosanitare să reflecteze profund la necesitatea de a ameliora sistemele de pregătire pentru situații de urgență din Uniunea Europeană și să pregătească intrarea în vigoare a noului cadru legislativ pentru sănătatea plantelor și animalelor. Credem cu tărie că dacă punem accentul pe pregătirea pentru situații de urgență, vom putea să ne aducem o contribuție solidă la trecerea uh, Europei către o mai mare reziliență în domeniile sănătății plantelor și animalelor. Rezistența antimicrobiană este al treilea subiect pe care îl prezint astăzi și este o mare prioritate pentru președinția malteză. Știm că președinția noastră se petrece într-un moment important în discuțiile europene și internaționale legate de um, pericolul reprezentant de infecțiile rezistente la antibiotice și efectul acestora asupra producției sustenabile de alimente și asupra sănătății umane. Uniunea Europeană dorește să-și reînnoiască angajamentul de a fi lider în acest domeniu, adoptând un plan de acțiune revizuit cu privire la rezistența antimicrobiană înainte de sfârșitul președinției. Pornind de la concluziile Consiliului legate de rezistența antimicrobiană adoptate în iunie 2016, dorim să ne asigurăm că Consiliul rămâne un jucător activ în acest domeniu dosarele legislative legate de furajele medicamentoase și produsele medicale veterinare sunt dosare foarte importante în acest context. De aceea dorim să acordăm prioritate negocierilor din Consiliu pentru a face progrese concrete. Doamnelor și domnilor, indiferent de provocările cu care se confruntă sectorul agricol, cu care s-a confruntat în ultimele luni, primele semne de ameliorare pe piețele agricole se fac simțite. În ciuda acest, acestui fapt pozitiv, noi dorim să continuăm să monitorizăm situația și să facilităm discuțiile ca să găsim o cale de progres adecvată și să o adoptăm. În ceea ce privește propunerea legată de agricultura bio, președinția malteză va folosi ca bază de lucru munca foarte valoroasă realizată de partenerii de trio, Slovacia și țările de jos. Agricultura bio uh, este o piață de nișă foarte uh, reușită, care contribuie la o diversificare lucrativă a uh, activității agricultorilor europeni. Așadar, este neapărat necesar ca sectorul bio să fie susținut de un cadru juridic robust, stabil și sigur. Cred că sunteți de acord cu mine, la ora actuală ne aflăm um, la o cotitură decisivă, critică. Ca președinte al Consiliului pe Agricultură și Pescuit, doresc să profit de ocazie pentru a exprima angajamentul președinției noastre de a prelua cârma de la președințiile anterioare care au lucrat din greu la această propunere. Vom colabora strâns cu toate statele membre ca să garantăm un proces uh, bazat pe includere și să găsim soluții fezabile la blocajul actual din negocieri. Președinția malteză va desfășura discuții pe tema propunerii Omnibus. Vom lucra pentru a face progrese pe acest dosar și avem intenția de a prezenta un text de compromis pe prevederile legate de agricultură la Consiliul Agrifish din aprilie. Cred că astfel vom obține simplificările necesare pentru agricultori. Date fiind ambițiile înalte ale Uniunii Europene legate de agenda internațională comercială, e important ca ministrii de agricultură să fie informați regulat cu privire la negocierile comerciale în curs, ca să ne asigurăm că punctele delicate legate de agricultură sunt ocrotite în mod adecvat. Am început să lucrez pe uh, acest dosar și lunea trecută, la primul Consiliu Agrifish din președinția noastră, am dat ministrilor șansa de a-și exprima și ei opiniile pe acest subiect. Președinția noastră dorește să-și aducă contribuția la discuția privind viitorul PAC. Cred că acesta este momentul cel mai adecvat să ne punem mințile la contribuție și împreună să formăm direcția viitoarei PAC. Viitoarea PAC trebuie să garanteze atractivitatea zonelor rurale pentru cetățeni, pentru că ei să trăiască și să muncească acolo. Trebuie să acordăm atenția noastră rezilienței sporite a sectorului agricol european și de asemenea trebuie să uh, sporim competitivitatea acestui sector. Și pentru a atinge acest obiectiv, cred că agricultorii europeni trebuie să fie plasați în centrul acestei politici. În ceea ce privește bunăstarea animală, înțelegem că este necesar să fie ameliorată în întreaga Uniune Europeană, mai ales printr-o aplicare uh, consolidată a legislației actuale și printr-un schimb de bune practici între statele membre pe care dorim să-l încurajăm. Președinția noastră va susține platforma UE uh, privind bunăstarea animală, anunțată recent, și, de asemenea, inițiativele legate de bunăstarea animală, printr-un forum pentru dialog structurat cu părți interesate la nivel european. În ceea ce privește pădurile, ne vom concentra eforturile pe promovarea unei gestiuni sustenabile a acestora și de asemenea pentru a stimula comerțul cu uh, lemn produs legal la nivel internațional. Pregătind a 12-a sesiune a ONU privind pădurile, ne vom strădui să obținem o poziție echilibrată UE care să reflecte poziția de lider a Uniunii Europene în acest domeniu. Aș dori acum să trag concluziile doresc să colaborez cu dumneavoastră pentru a progresa pe dosarele pe care tocmai le-am menționat. Sunt subiecte care afectează sectorul agriculturii din Uniunea Europeană și, în conformitate cu, cu prioritățile președinției malteze, uh, sunt subiecte care trebuie să apropie politica agricolă europeană de agricultori și de comunitățile rurale și cred că Parlamentul European ne va ajuta în acest sens. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi aici. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Cred că ceea ce ne-ați spus a fost foarte important mai ales pentru noi, cei de la Comisia pentru Agricultură. Aș propune să dăm întâi cuvântul coordonatorilor noștri. Vă invit, dragi colegi, să fiți succinți. Deschidem acum, dăm ocazia pentru a lua cuvântul. Avem o listă de vorbitori. Domnule Des. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să-i urez un călduros bun venit domnului uh, ministru Galdes din Malta. Mă bucur că vă aflați aici, uh, alături de noi, pentru a ne prezenta prioritățile dumneavoastră. Am calculat adineori că sunteți a 25-a președinție a Consiliului pe care o trăiesc eu și mă bucur că Malta va avea în următorul semestru responsabilitatea pentru președinția Consiliului. Cunosc Malta bine și doresc să vă urez mult succes. Ați menționat mai multe puncte importante. Pentru noi este deosebit de important subiectul viitorul PAC. Și cred că trebuie să lucrăm cu toții împreună pentru a găsi mm, o uh, uh, continuare după 2020 pentru PAC și e foarte important ca și pe viitor, după cum spuneam și spuneați, agricultorii să se afle în centrul politicii noastre. Ați vorbit și despre spațiul rural. Spațiul rural nu poate să funcționeze decât împreună cu agricultorii. Fără ei, spațiul rural este mort și de aceea trebuie să facem tot ce putem pentru a-l menține cât mai viu. Trebuie să ne asigurăm că împiedicăm plecarea oamenilor din spațiul rural. Eu vă doresc uh, mult succes în legătură cu toate subiectele menționate. V-ați referit și la rezistența la antibiotice. Tocmai am citit acum un uh, comunicat de presă din țara mea, Germania, în care se spunea că în agricultură uh, s-au utilizat antibiotice însă procentul de utilizare a scăzut cu 11,4%, ceea ce este o veste îmbucurătoare. Tot acolo, în același comunicat, am citit că la oameni utilizarea antibioticelor a crescut din nou. Deci iată că nu e o problemă doar legată de agricultură, ci legată și de medicina umană. Și de aceea cred că ar fi bine să existe o obligație de documentare în domeniul medicinei umane, așa cum este și în agricultură. Cred că trebuie să se recunoască responsabilii de această problemă, să nu se dea vina tot timpul pe agricultură. Ați mai vorbit de, <coughs> și de alte subiecte importante. Am fost în uh, Brazilia și, uh, într-adevăr, trebuie să facem tot ce putem pentru pădure, unul din subiectele menționate de dumneavoastră. Trebuie să ocrotim pădurea, să ne asigurăm că lemnul este produs în condiții legale, sunt de acord cu dumneavoastră și vă urez pentru aceste șase luni o președinție reușită, plină de succese și în numele grupului meu pot să vă spun că ne bucurăm de o colaborare bună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc acum, domnul Andriu. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i urez bun venit, domnule Galdeț, din partea guvernului um, maltez, deci din partea președinției uh, malteze. Mm, mi-a plăcut foarte mult programul acesta ambițios pentru aceste șase luni pe care ni l-a prezentat. Și cred că parteneriatul între noi va fi foarte important, mai ales pe marginea subiectelor pe care le-ați menționat. Și, în primul rând, în, în domeniul uh, climei, care este un subiect foarte important. Uh, și știm cu toții că agricultura are un rol de jucat aici. Nu e vorba de un obiectiv pe termen uh, foarte scurt. Având în vedere COP uh, și acordul de la Paris, trebuie să continuăm uh, activitățile care au fost demarate. Apoi legătura între sănătatea animală și aspectele fitosanitare și gripa aviară, știți, uh, că ieri am avut o dezbatere foarte bună pe acest subiect și să știți că e un subiect care preocupă foarte multe state din Uniunea Europeană și v-aș atrage atenția asupra problemei resurselor, mijloacelor acordate. Dacă vrem să eradicăm această problemă, e nevoie să alocăm mijloace, resurse și noi uh, mulți dintre noi considerăm că suma de 2 milioane de care dispune DG Sante este insuficientă pentru a soluționa această problemă, care nu este deloc neînsemnată, pentru că pentru mulți uh, fermieri um, impactul este foarte mare și trebuie să reacționăm foarte rapid pentru a ieși din această criză deosebit de gravă. Apoi, aș mai vrea să mai spunem că ați menționat trei aspecte foarte importante. Agricultura biologică, Um, și să știți că aici um, trebuie să um, ajungem la o reușită. Avem un raport care uh, durează deja de mult prea multă vreme și până la urmă agricultorii sunt principalele victime. Bun, e vorba de o piață de nișă, suntem de acord, dar totuși e una în creștere, sunt mulți actori implicați și chiar trebuie să ne asumăm această provocare și să ne propunem ca obiectiv o reușită în acest uh, Uh, raport. Sunt câteva chestiuni minore care încă au mai rămas de rezolvat. Acestea trebuie soluționate cât se poate de repede. De asemenea, uh, trebuie ca semestrul acesta să se întâmple lucrurile și raportorii noștri, uh, domnul De și domnul De Castro, vor, vor încerca să lucreze cât se poate de îndeaproape cu dumneavoastră pentru a ne mișcam cât se poate de repede. Și în sfârșit, în ceea ce privește viitorul PAC, tot semestrul acesta va prezenta Comisia o nouă abordare în cadrul PAC și cred că este important să ne gândim foarte bine la cadru, la metodă, pentru că este vorba despre o miză deosebit de importantă E vorba de viitorul PAC și, bineînțeles, e nevoie să facem o evaluare a situației actuale pentru a putea să facem progres în acest uh, domeniu, în domeniul politicii agricole comune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Galdes, vă felicit și eu pentru preluarea președinției Consiliului în această perioadă foarte importantă. Vă așteaptă provocări importante, sunt subiecte foarte importante pe ordinea de zi. Pachetul Omnibus este foarte ambițios și un lucru e foarte important, trebuie să obținem rezultate. Avem șase luni pentru a aduce o simplificare cât mai profundă pentru ca în următorul an agricultorii deja să se poată bucura de aceste măsuri. E foarte important să facem eforturi coordonate și Parlamentul este dispus să colaboreze, sper să se ajungă la o aplicare cât mai rapidă. Spațiul rural trăiește doar cu agricultorii și prin agricultori. E nevoie de uh, cultură, de elemente sociale. Practic, aceasta este baza vieții agricultorilor și e important să le oferim rezultate și lor. Pentru mine e foarte important și domeniul uh, forestier, avem foarte multe întreprinderi private în acest sens în Europa care ar trebui implicate în uh, realizările la acest capitol. Factorul LULUCF e foarte important și sper să um, susținem și alte dosare importante corelate, cum ar fi sursele de energie regenerabilă uh, și folosirea biomasei ca sursă de energie, pentru că și acestea influențează uh, viața silvicultorilor noștri și cred că trebuie să venim cu uh, elemente care să poată fi ușor de pus în practică. Și un alt lucru foarte important pentru mine este următorul. La 1 februarie Comisia va începe o consultare online cu privire la viitorul PAC. Această consultare online este destul de dificilă pentru că este doar în engleză ce face la ora actuală președinția uh, Consiliului? Faceți presiuni ca măcar în uh, trei limbi oficiale, cele trei limbi oficiale, spune vorbitoarea, să fie uh, disponibilă această anchetă? Mă refer la engleză, franceză și germană. Și spun asta pentru că așa se va crea posibilitatea ca cât mai mulți agricultori să participe la această anchetă. De asemenea, domeniul apei e foarte important și știu că mi-am depășit timpul disponibil, însă protecția apei, protecția resurselor acvatice înseamnă să ținem cont și de apele reziduale și să ținem cont și de cercetarea și inovarea care trebuie stimulate în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes la tot ce vă așteaptă. Vă mulțumim foarte mult doamna Salie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru ocazie ca să ne explicați care sunt prioritățile președinției dumneavoastră. Mie mi se pare că, într-adevăr, ați menționat niște subiecte foarte importante, cum ar fi um, impactul um, dezastrelor naturale ca urmare a schimbărilor climatice. Mi se pare un subiect foarte important și dacă s-ar putea uh, am vrea să auzim mai mult despre liniile în care vreți să lucrați. Apoi, în ceea ce privește viitorul PAC, este o chestiune care ne preocupă foarte mult pe toți cei uh, prezenți aici și din perspectiva noastră, a grupului nostru, cu, prin această nouă PAC se poate contribui foarte mult uh, pentru a se diminua efectele schimbărilor climatice. Și eu aș dori dacă puteți uh, să ne, spunem, să ne spuneți cumva cam care sunt orientările această nouă uh, PAC și despre ce vom dezbate. Încă un subiect care ar fi bine să fie menționat în cadrul uh, noi PAL și președinției dumneavoastră ar fi să știm dacă ați vorbit ceva despre situația de inegalitate cu care se confruntă în general femeile de la țară, agricultoarele, având de vedere că acestea lucrează de cele mai multe ori pe exploatația agricolă familiară, familială și știți că mm, femeile se luptă să fie și ele recunoscute acolo ca titulare. Deocamdată atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Heusling. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez bun venit. Ați vorbit despre eforturile pe care le veți face și vă urez mult succes în toate aceste demersuri. Ieri am discutat un subiect pe care uh, am vrea să-l menționăm și anume rolul agricultorilor în lanțul alimentar. Înainte să spunem că mm, s-a terminat criza, e bine, în agricultură sigur nu s-a terminat având în vedere ce prețuri sunt și ce situații au agricultorii, care, o situație care nu e deloc uh, satisfăcătoare. Acum întrebarea este dacă această criză va continua multă vreme. Ați spus că aveți ca priorități uh, apa, antibioticele. Sunt chestiuni care în viitor chiar trebuie să fie tratate. Nu-i vorba mereu de cifre, nu doar acestea uh, pot să aibă un impact, ci și alte lucruri, de exemplu în domeniul antibioticelor Știm ce subiect delicat este acesta în agricultură și, de asemenea, când apar uh, epidemii, uh, gripa aviară, de exemplu, ați menționat-o și uh, acestea reprezintă preocupări foarte importante pentru agricultori și cred că sunt subiecte care chiar trebuie să fie tratate. De asemenea, trebuie să discutăm uh, între noi și agricultura ecologică, biologică. Să nu vă gândiți deloc că este vorba de o nișă aici. Este un uh, sector foarte important în agricultură, în vremuri de criză, a crescut uh, în mod apreciabil și reprezintă o sursă foarte bună de venit. În regiunea mea, 12% dintre agricultori au trecut la agricultură ecologică. Deci este un sector în creștere continuă și e foarte important să stabilim niște condiții bune, corecte, să le definim cum trebuie pentru agricultura biologică. Este a patra președinție a Consiliului Um, și știu că dosarul acesta durează de multă vreme, cred că suntem de acord uh, asupra cam 80% din dosar. Au mai rămas câteva subiecte de discutate, de discutat, dar, și, dar sunt sigur că vom putea să găsim un compromis uh, spre binele agricultorilor, pentru că ei trebuie să știe cum stau lucrurile. E o răspundere comună pe care o avem și uh, Acum, dumneavoastră și președinția, aveți capacitatea să rezolvați aceste, pro- aceste probleme și vă încurajez să faceți progrese astfel încât Consiliul să dea dovadă de flexibilitate de care avem nevoie în negocierile care urmează. Noi suntem dispuși să lucrăm împreună cu Consiliul către găsirea de soluții și, sigur, sperăm că acestea se vor încheia cu bine. Mulțumesc! Dziękuję pan poseł Agniu. Mulțumesc, domnul Agniu. Bună dimineața, domnule Caldes. N-am să pierd timpul în următoarele șase luni încercând să schimb uh, prognoza meteo. Eu am să mă refer la anii 1974, 75 și 76, când au fost uh, um, cele mai uh, extraordinare fenomene meteorologice. Deci nu vă faceți probleme uh, de acest fel. Mai bine gândiți-vă la altă situație foarte gravă, gripa aviară. În primul rând, este vorba de costuri foarte mari pentru curățare, dezinfectare și acest lucru s-ar putea să scoată din cursă foarte mulți agricultori. Ne trebuie uh, niște programe de asigurare. Am avut asta în alte domenii, de exemplu al zahărului, dar uh, era alt, altă organizare. Uh, negociatori de o parte și de alta și s-au găsit um, un plan, un fond care a ajutat crescătorii. Acum, nu știu, ne trebuie ceva asemănător. Nu știu cum se întâmplă în alte state, dar nu e deloc um, nedrept uh, ca un producător să um, trebuiască să acopere toate pagubele, că nu ce să facă în legătură cu păsările migratoare, de exemplu. Și este esențial. Vedem că cel care se ocupă uh, de um, Um, agricultura acum uh, este un om care vine de pe o insulă mică și trebuie să se ocupe de agricultura din Regatul Unit, de exemplu. Și situația este foarte diferită. Avem o problemă cu ouăle, de la așa numitele găini de curte sau care trăiesc în aer liber. Și um, asta are un impact foarte mare asupra prețurilor. S-ar putea să scadă foarte mult, um, astfel încât nici nu mai e viabil să mai crești, să mai faci această activitate. Deci trebuie să vedem cum facem, să convingem supermarketurile că suntem cu toții în aceeași oală. Până la urmă, vedem două luminițe de fiecare parte uh, a, a tunelului. Pe de o parte, nu mai vin păsările migratoare, pentru că și cauza practic este atenuată și uh, pe de altă parte se încălzește și bolii nu prea îi place vremea caldă. Dar între toate acestea mai avem o grămadă de probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Încă un lucru, o problemă foarte mare pe care o avem, este rezistența la antimicrobieni. Îmi dau seama de ce sunt folosite um, aceste um, antibiotice și știm că există probleme, că poate să ajungă inclusiv la om și uh, sunt agricultori care încearcă să um, crească animale fără aceste antibiotice, dar e o problemă foarte mare că facem importuri din alte zone unde folosesc antibiotice. Încă o problemă care trebuie rezolvată. Și în sfârșit ați vorbit punerea în aplicare și, uh, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, legislația avem destulă, trebuie să fie aplicată. Mulțumesc. Pan Feron. Mulțumesc, domnule Feron. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru președințiile Consiliului tot vin, dar agricultura rămâne în criză. Numărul de sinucideri este la fel de mare și concentrarea companiilor este o realitate din ce în ce mai uh, pregnantă, în ciuda uh, afirmațiilor europene și asta duce la locuri de muncă care sunt pierdute, la dispariția uh, exploatațiilor mici și medii. Modelul construit de Uniunea Europeană este unul care uh, Uh, din păcate, mai degrabă cedează în fața structurilor industriei. Și nu mai vorbesc de CETA, care a fost uh, aprobat uh, în Comisia INTA și a fost semnat de, că, de către grupurile mari din Parlamentul European, cele trei, și asta arată că agricultorii noștri, din păcate, au fost sacrificați pe altarul liber, liberului schimb. Și continentul nou a anunțat că o să pună capăt uh, nafta. Deci asta într-un alt, într-un moment uh, ne uh, potrivit, deci agricultura este în criză și asistăm la o dispariție progresivă a modelului independent și autonom pe care l-am avut de mii de ani aici în Europa. Pan Erdos. Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr, az Omnibus javas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, în legătură cu dosarul Omnibus. V-aș atrage atenția asupra două alinate. Articolul 264 uh, în, în ceea ce se, mm, se referă la producătorii de legume și compensațiile, completarea veniturilor. Am văzut că acolo fondurile sunt uh, reduse. S-au uh, ajuns la doar 1%. Nu mai există așadar sprijin bugetar. Ce să facem? Mm, va, vom elimina cu totul acest uh, ajutor? Cred că acest lucru va avea un efect foarte grav și uh, ar trebui ca în cadrul uh, Ministerilor de Agricultură să, se, să existe o contestare a acestei măsuri. Apoi, în ceea ce privește fondurile structurale și fondurile de dezvoltare rurală, banii aceștia s-ar putea să fie uh, alocați în altă parte, către migrație. Nu știu, mie mi se pare că e o greșeală. Trebuie să ne opunem. Banii trebuie să ajungă la oamenii care trăiesc în mediul rural, către agricultori. Migrația trebuie să fie finanțată din altă parte din buget. Mulțumesc. Fără microfonul, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, ca reprezentant al uh, Partidului Ales pentru Animale. Cred că Uh, bunăstarea animalelor uh, este un lucru important și mă bucur că um, acest lucru este luat în considerare de cabinetul dumneavoastră. Cred că ați putea să țineți cont mai mult de acest lucru. Este momentul să dați dovadă de interes în acest sens, de exemplu printr-o strategie pentru bunăstarea animalelor, cu mai puțină creștere a animalelor, nu la fel de intensivă, cu mai multe reguli pentru transportul de animale vii. Multă lume din industrie așteaptă astfel de măsuri și activiștii pentru bunăstarea animalelor la fel. Întregi categorii din populație vă așteaptă, se așteaptă să veniți cu niște măsuri viabile. V-aș uh, mulțumi pentru sprijinul dumneavoastră pentru platforma pentru bunăstarea animalelor. Nu e suficient, după cum vă dați seama, dar uh, Uh, având în vedere ce se întâmplă în Parlamentul European și în anumite state membre, va uh, spune că trebuie să încurajați Comisia să vină cu o strategie în ceea ce privește bunăstarea animalelor. În ceea ce privește protecția um, animalelor uh, vii, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sunt milioane de păsări migratoare care um, ajung în Malta și acolo este platforma lor de migrație um, de bază și uh, Uh, sunt uh, însă vânate și primăvara, în câteva săptămâni, 10.000 de vânători se reunesc și omoară tot felul de păsări, uh, um, în ceea ce contravine uh, tuturor convențiilor um, internaționale. Vreau să vă întreb ce, ve- ce veți alege? Să aveți o Malta care să fie un paradis al păsărilor sau să fie o insulă a morții doar pentru vânători? Domnul Delano, mulțumesc, domnule președinte. Domnule mm, ministru, ați uh, menționat că uh, Europa reprezintă un model de speranță, de prosperitate și de pace și că acum uh, a venit vremea să facem un bilanț. Cred că este nevoie să le reamintim popoarelor europene tot ce le-a adus Uniunea Europeană, pentru că tendința este aceea de a uita. Și chiar și agricultorii uită cât este de importantă politica agricolă comună. Ați uh, insistat asupra problemelor din agricultură. Într-adevăr, agricultura nu este, o agricultură, nu e un sector um, ca toate celelalte, sunt tot felul de elemente um, întâmplătoare, elemente care nu pot fi controlate și ați mai vorbit de asemenea de modul în care fluctuează prețurile. Aș vrea să uh, vă întreb în legătură cu acest subiect, pentru că agricultorii uh, sunt victime ale unei volatilități care pun în pericol multe exploatații agricole. Deci aș vrea să ne spuneți ce veți face în acest sector. Și, de asemenea, există alte sectoare asupra cărora ați insistat, bunăstarea animalelor, de exemplu. Ei bine, aș vrea să vă reamintesc de importanța acestui subiect, mai ales când vine vorba de transportul uh, animalelor și sacrificarea acestora. Aș vrea să vă întreb dacă veți lucra pe aceste subiecte și în sfârșit ați uh, vorbit despre simplificare. Sigur, vă um, sprijinim pe deplin simplificarea să fie nu doar în chestiuni agricole, ci în, în general. Uh, asta mai ales când vine vorba de punerea în aplicare de către comisie. Și un subiect care mă interesează pentru că vin dintr-o regiune forestieră și anume gestiunea sustenabilă a pădurilor. Uh, cred că trebuie să lucrăm pe acest subiect, mi se pare foarte important și adesea îl, îl uităm. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc, doamna Doț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urăm bun venit în comisia noastră. Am să vorbesc despre elefantul din cameră, pe care nu l-a mai menționat nimeni, nici măcar dumneavoastră, domnule ministru. În Uniunea Europeană Uh, există um, o relație foarte importantă de schimburi comerciale cu um, Regatul Unit, iar agricultura este nucleul acestea. În 2014, Regatul Unit a exportat 16 miliarde către Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană a exportat bunuri în valoare uh, de 14 miliarde, bunuri agroalimentare către Regatul Unit. 43% din toate produsele alimentare din Irlanda sunt exportate către Regatul Unit și 23% din, um, um, din um, importurile de uh, brânză vin din uh, Franța și 57% dintre, la sută dintre exporturile de carne de oaie sunt exportate către Franța. Acum să ne gândim la situația aceasta că după declanșarea articolului 50 uh, vrem să ne asigurăm că există un uh, liber schimb între bunuri, de bunuri între legatul Unii și Uniunea Europeană. Având în vedere că pe perioada președinției dumneavoastră se va stabili poziția de negociere a Uniunii Europene și chiar e posibil să înceapă negocierile, vreau să vă întreb ce măsuri veți lua pentru a facilita aceste negocieri și pentru a vă asigura că ambele părți sunt tratate ca și parteneri egali în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Brane. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stuart a spus foarte bine, da, nu poți să faci nimic împotriva păselor migratoare. Nu e adevărat poți să le împuști. Și eu cred că maltezii se descurcă foarte bine la împușcatul păsărilor. Poate că aceasta este soluția ca să facem mm, campanie de prevenire a gripii, gripei aviare. Și, doamnă Doț, doamne, vă plângeți de o problemă care de fapt este o cauză. Dumneavoastră și partidul dumneavoastră erați pentru părăsirea Uniunii Europene. Doamne, doamne! Când auzi cum uh, încep um, să scurgă banii din buzunar, ați făcut o greșeală monstruoasă și ar trebui să o asumați în loc să lansați uh, apeluri uh, disperate pentru un tratament preferențial. Din cauza dumneavoastră și a partidului dumneavoastră s-a luat această decizie ridicolă în Regatul Unit ca să părăsim Uniunea Europeană. Ce am vrut să spun eu Domnule uh, ministru, ați putea uh, să promovați uh, <clears throat> protejarea silviculturii în următoarele șase luni și noi credem că dacă vrem să protejăm și sursele de apă, ar fi bine să ne gândim la protejarea pădurilor și la agricultura practicată în acele regiuni. Mulțumesc! Vreau și eu să vă urez un bun venit călduros. <clears throat> Vreau să vă întreb cum vă veți ocupa de adoptarea actelor legislative care trebuie să permită abolirea practicilor comerciale incorrecte la nivelul UE. <clears throat> Noi am scris un raport și s-a dovedit că fermierii sunt veriga slabă. Ei, până la urmă, suportă toate mm, consecințele negative acestor practici uh, comerciale neloiale. <clears throat> Până în prezent nu am putut să rezolvăm această problemă pe care o cunoaștem foarte bine. Este tocmai um, politica lanțurilor de supermarketuri, pentru că fermierii sunt amenințați uh, uh, cu ruperea unilaterală a contractelor, cu returnarea mărfii și atunci trebuie să accepte prețuri foarte mici. Eu sper că președinția malteză va veni cu idei noi în această privință și să se adopte legislație astfel încât să nu se mai uh, facă asemenea presiune asupra fermierilor și să nu mai există aceste practici comerciale neloiale. Domnul Nacov. Vă mulțumesc, domnule președinte. V-am spus și dumneavoastră și am trimis comisarului Hogan o scrisoare semnată de 15 deputați din toate familiile politice și în această scrisoare am insistat asupra faptului că președinția malteză ar trebui să propună o strategie de ieșire uh, din acest regim de sancțiuni uh, Um, uh, impus Rusiei și pe care Rusia ne le-a impus nouă. Rusia este o mare piață de desfacere pentru produsele agricole europene și uh, explo- fermierii noștri n-ar trebui să plătească prețul tensiunilor politice. Pe de altă parte, dacă embargoul nu va mai exista, atunci uh, va fi bine pentru fermierii europeni, dar să vedem în ce condiții va dispărea acest embargo, ca nu care cumva să se ajungă la o concurență sălbatică apoi. Schreier. Doamna Schreier, mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am putut uh, să iau cuvântul ieri și să mă adresez dumneavoastră la uh, Comisia de Pescuit. Acum aș vrea să vă adresez o întrebare pe care a pus-o și ministrul nostru din țările de jos. Există fermieri care trebuie să uh, renunțe la uh, exploatația lor, deși uneori sunt crescători de animale și au multe animale, însă ei uh, trebuie să renunțe la animalele lor din cauza uh, problemelor um, uh, cu gripa aviară și trebuie să facem ceva pentru a permite agricultorilor noștri să supraviețuiască în țările de jos și în alte țări. Mulțumesc, domnul Marias. Urez bun venit domnului ministru, îi urez mult succes. Agricultorii din Grecia s-au, uh, au suferit foarte mult din cauza politicilor tro- troice. Au ajuns în sapă de lemn. S-au mobilizat de mai multe ori pentru a-și reclama drepturile și cred că nu sunt singurii care se află într-o situație atât de dificilă. Și în celelalte țări din sudul Europei, politica de austeritate a um, lovit crunt în um, agricultori. Exista înainte principiul uh, preferinței comunitare pe piața produselor agricole. Acum, acest principiu nu mai este respectat. În momentul în care Grecia a intrat în Uniunea Europeană, acest principiu îi proteja pe fermierii și pe producătorii europeni, dar între timp aplicăm uh, politica liberului schimb, am devenit membri la OMC și uh, din cauza importurilor care inundă piața europeană, producătorii europeni nu mai reușesc să o scoată la capăt. S-a anunțat uh, practicarea unei politici protecționiste pentru a permite producătorilor europeni să uh, o ducă mai bine. Să nu uităm și schimbarea circumstanțelor internaționale, să nu uităm schimbările climatice. Cum consideră președinția dumneavoastră că am putea să facem față acestor noi provocări? Oare n-ar fi bine să revenim la principiul preferinței comunitare pe care părinții fondatori uh, îl uh, creaseră și îl aplicaseră? Vă rog frumos să-mi spuneți dacă aveți de gând să reveniți la această politică a preferinței comunitare. Nu mai putem să uh, stăm cu brațele încrucișate sau să ne prefacem că nu vedem sau să uh, cedăm presiunilor președintelui Trump. Vă mulțumesc, spune președintele. Da, preferința comunitară, de ce nu, dar aduceți-vă aminte cât de mult a costat această politică bugetului european, domnul Tarabella. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, n-am putut să um, ascult prezentarea dumneavoastră pentru că trebuia să iau cuvântul într-o altă comisie. Brexitul. Doamna May dorește un Brexit uh, dur. Problema dumnea ei, dar în sectorul agricol va fi complicat. Vă sugerez să um, pregătiți o foaie de parcurs, pentru că va fi nevoie de o serie întreagă de măsuri. Ia un exemplu când Regatul Unit a aderat la UE, a obligat toți europenii să uh, semneze acordul preferențiale, pentru că Regatul Unit vrea, să, mm, uh, vrea ca noi să putem să importăm oi din Australia sau Noua Zeelandă. Acum prea puțin ne doare capul de oile din Australia și Noua Zeelandă. Dacă mm, doamna mea vrea un Brexit dur, atunci și noi să facem la fel și să punem capăt uh, acestor acorduri inutile, care de altfel ar servi agricultorilor europeni. Nu e o politică protecționistă, este o realitate economică. Donald Trump spune America pe primul loc. De ce să nu spunem și noi Europa pe primul loc și să fim mai inteligenți? Pentru că, nu rău, de inteligența dumneavoastră putem să ne îndoim. Dar să fim inteligenți, să denunțăm acordurile de la Bleros care ne obligă să importăm soia din SUA și din țările din America de Sud Oare n-am putea să avem uh, contracte privilegiate cu vecinii noștri, cu Rusia, cu Ucraina, cu care am putea să avem niște relații mai armonioase? De ce să nu facem cum spune și colegul Nekov să renunțăm la sancțiunile astea stupide? să renunțăm uh, încetul cu încetul la acordurile de la Belarus, să nu mai fim atât de dependenți de americani pentru a hrăni vitele noastre. Și haideți să privilegiem țări precum România, care va deveni poate un mare producător european de uh, soia sau de nutrețuri și să ne gândim la Ucraina. Deci de ce să nu uh, îi privilegiem pe ei decât să transportăm uh, peste Atlantic soia? Așa am protejat și clima, nu am luptat și împotriva schimbărilor climatice. Uh, încă un lucru. Ceea ce pune problema în Europa astăzi, problema numărul 1, după părerea mea, este scăderea veniturilor agricultorilor noștri din cauza dereglementării piețelor. Am abandonat uh, mecanismul de reglementare care era destul de eficient, mă rog, a fost destul de eficient timp de mai multe decenii. Știu că cuvântul cotă a devenit tabu în acest parlament, aproape o înjurătură, uh, și uh, în Consiliul, unde acum aveți o poziție cheie, care este dominat de ultraliberali, e clar că ei nu vor să mai audă vorbindu-se despre reglementări, dar sunt obligați să o facă pentru lapte și chiar și pentru zahăr. Și pentru zahăr vor fi probleme. Oare n-a venit momentul să luați taurul de coarne? Dumneavoastră, care veniți dintr-o țară mică, respectabilă, uh, și pe care, de și nimeni nu vă poate bănui de intenții ascunse. Deci să nu avem niște reglementări eficiente. Am făcut niște eforturi în acest Parlament. Michel Dantin a făcut eforturi în ce privește laptele, dar e clar că nu este suficient. Domnule președinte, vă simțiți uh, uh, ca și cum ați avea această misiune de a adopta noi metode eficiente de reglementare? Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Eu cred că acordurile trebuie văzute ca niște parteneriate și beneficiile trebuie să fie pentru ambele părți. Nu pot să privilegiez pe vreunul pentru că atunci nu mai este un partener, Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar. Îmi pare rău și mie că n-am ascultat uh, intervenția dumneavoastră fiind la altă comisie, însă aș dori să vă întreb dacă sunteți la curent cu fenomenul din uh, statele din estul Europei legat de ceea ce înseamnă vânzarea terenurilor sau concentrarea terenurilor în mâinile unor uh, Um, conglomerații, dacă vreți să spunem, sau unor um, firme, în condițiile în care uh, în România avem peste 40% din suprafața agricolă uh, în mâinile unor firme străine, aproape uh, sau undeva în jur de 10-12 firme dețin această suprafață, ceea ce spun eu că este foarte, foarte grav. Și um, am avut o dezbatere în cadrul acestei comisii legat de această problemă și aș dori să vă întreb dacă nu apreciați că se impune o intervenție de la nivelul uh, Consiliului vis-a-vis de această chestiune, dat fiind faptul că, printre altele, dând exemplu România, uh, primele șapte filme nici măcar nu au capital din uh, Uniunea Europeană, au capital libanez, din Siria sau din alte state în afara Uniunii Europene și, practic, subvențiile pe care noi le dăm merg în altă, în altă parte. De aceea, cred că ar trebui să vă plecați cu maximă seriozitate asupra acestei chestiuni și chiar să încercăm să sprijinim fermierii uh, în vederea, în, pentru a-și putea proteja uh, terenurile și noi avem un program destul de generos la nivelul uh, Comisiei Europene vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă sprijinirea tinerilor fermieri. Cred că ar trebui să introducem în ecuație și această chestiune de a le oferi posibilitatea financiară să-și cumpere terenurile cu care, uh, pe care trebuie să le uh, lucreze. Mulțumesc! Dziękuję Państwu. Panie Ministrze, wypowiedziało się... Vă mulțumesc. 20 de colegi v-au pus întrebări, subiecte foarte diferite. Ah, văd că a mai rămas cineva, domnul Tacula. Bună ziua! În primul rând, bine ați venit, domnule um, secretar parlamentar. Este minunat să putem să vorbim cu dumneavoastră. Este de asemenea important uh, că ați uh, vorbit despre exploatarea durabilă a pădurilor. Cum aveți de gând să dezvoltați acest concept, dezvoltare sustenabilă și exploatare sustenabilă a pădurilor? Pădurile sunt uh, Uh, folositoare pentru a atenua schimbările climatice și, de asemenea, pentru a crea locuri de muncă. Piețele agricole se află în plină criză, cum știm foarte bine. Ce măsuri uh, ați prevăzut dumneavoastră? pentru că condițiile de pe piețele agricole nu evoluează așa cum ne-am fi așteptat. În niciun caz nu evoluează în mod pozitiv. Deci vă rog frumos să-mi spuneți ce aveți de gând să faceți în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, domnul secretar parlamentar. Mulțumesc, domnule președinte. O listă lungă de întrebări. Am să încerc să răspund uh, cât mai uh, complet cu putință. Încep cu întrebările domnului Des și a domnului Andrew și a doamnei Rodriguez. În ceea ce privește cap, uh, uh, mă scuzați, PAC după 2020. În urma discuțiilor din Parlament apropo de cum ar putea să arate politica agricolă comună după 2020, Veți fi cu toții de acord atunci când afirm că această politică trebuie să fie orientată spre eh, obținerea de rezultate concrete, spre simplificare și spre reducerea poverii administrative. Domnul comisar Hogan a confirmat de asemenea în comunicarea Comisiei pe tema simplificării și modernizării eh, PAC că uh, vor exista măsuri concrete luate înainte de sfârșitul anului și va fi discutată această comunicare și la următorul Consiliu um, pe teme de agricultură și uh, pescuit. Încă un punct important menționat de domnul Des, rezistența antimicrobiană. Da, uh, am notat poziția Parlamentului, mai ales în ce privește rezistența uh, la antimicrobiene și noi vom cere o consolidare a poziției Consiliului și sperăm să putem să adoptăm o asemenea poziție cât se poate de ambicioasă. În ce privește propunerea omnibus și simplificarea, simplificarea procedurilor pe care trebuie să le respecte fermierii, doamna Müller și domnul Erdos au vorbit despre acest punct. Eu sper că atât Consiliul cât și Parlamentul vor putea să uh, își apropie uh, vederile, puterea de vedere și uh, să se încheie uh, discuțiile interne și să putem să lansăm uh, trilogurile în cursul semestrului nostru în ce privește propunerea Omnibus. Consiliul de Afaceri Generale este cel care conduce negocierile, însă Consiliul uh, Agrifish are rolul cheie de jucat ce privește dispozițiile care se aplică agriculturii. Vom uh, încerca să facem să progreseze munca pe propunerea Omnibus pentru că astfel sunt convins că vom putea să avem uh, măsuri de simplificare care să se aplice rapid și să fie de folos fermierilor și autorităților locale. Am mai primit o întrebare apropo de agricultură și climă, LULUCF, uh, mai mulți uh, uh, deputați eram interesați de aceste chestiuni, doamna Müller, doamna Rodriguez. Politica agricolă comună, mai ales după reforma din 2013, contribuie mult la lupta împotriva schimbărilor climatice și a fixat um, obiective ambițioase specificitățile sectorului silvicol și agricol oricum trebuie luate în considerare. După 2020, sectorul agricol uh, va trebui să producă mai mult și oricum s-a recunoscut că obiectivele fixate trebuie atise de așa manieră încât să nu se pună uh, într-o situație critică sectorul producției alimentare. Acest lucru poate să fie obținut și printr-o bună punere în aplicare a regulamentului UCF. Noi știm că la Consiliu se întârzie discuțiile, însă una dintre propunerile adoptate de colegislator va avea uh, un impact mare asupra agricultorilor și atunci Consiliul Agrifish a, a avut un schimb de vederi despre uh, aspectele agricole din cele două propuneri. Rezultatul acestui uh, schimb de vedere a fost uh, uh, rezumat într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului Agrifish. Noi vrem să fim siguri de faptul că interesele agriculturii sunt bine apărate, pentru că agricultura face parte din um, um, soluția la această ecuație. Mi s-a pus o întrebare și despre lanțul um, alimentar și despre politica um, um, supermarketurile și rolul pe care îl joacă agricultorii în acest lanț uh, alimentar. Consiliul a acordat întotdeauna atenție acestor aspecte, cel mai recent în timpul președinției slovace, uh, când s-au adoptat și niște concluzii ale Consiliului pe această temă. Președinția a notat uh, raportul din proprie inițiativă și rezoluția cu privire la lanțurile de aprovizionare și contribuția pe care a făcut-o Comisia Agri în această privință. Raportul final uh, în ce privește um, piețele agricole, raportul acestui uh, grup operativ uh, este acum disponibil și noi vom studia documentul în momentul în care vom redacta concluziile Consiliului pe această temă. Președinția malteză este cât se poate de conștientă de toate aceste probleme și o să rugăm pe domnul comisar Hogan să ne facă o prezentare a situației în momentul de față și uh, vom uh, include în concluziile Consiliului propunerile de legislație în această privință. Încă un subiect important pe care l-am menționat și în uh, discursul meu introductiv este agricultura ecologică și domnul Andriu și domnul Hausli mi-au pus întrebări în această privință. Pot să vă asigur de faptul că președinția malteză uh, uh, vrea să um, profite de progresele făcute de colegii olandezi și slovaci pe acest dosar. Uh, o cooperare rodnică există și cu Parlamentul și Comisia. Cred că toată lumea înțelege de ce acest dosar este sensibil din punct de vedere politic. Pozițiile noastre sunt destul de apropiate dar, așa cum spunea și domnul Hausling, pe mai multe puncte încă există divergențe majore între Parlament și Consiliu. În urma discuțiilor uh, uh, la Consiliul din decembrie, am ajuns la concluzia că ne trebuie ceva timp de gândire ca să vedem cum uh, procedăm pe viitor. Eu cred că această perioadă de gândire i-a ajutat pe colegislatori să analizeze situația și să aleagă um, cea mai bună cale de urmat. Cred că trebuie să găsim uh, soluții fezabile pentru punctele de blocaj. Probabil că deja știți că împreună cu statele membre vrem acum să identificăm uh, care sunt uh, principalele motive de îngrijorare. Și acest exercițiu ne va permite să scriem un text de compromis și sperăm că acesta să satisfacă statele membre. În paralel, vom rămâne în legătură directă cu Parlamentul, scopul nostru fiind relansarea negocierilor. Uh, am planificat un trilog pentru 22 martie. Nu are să, să vă spun că rezultatul acestui trilog din luna martie și nivelul de progres înregistrat ne vor arăta care va fi uh, soarta acestui dosar. Gripa aviară a fost de asemenea menționată de domnul Andrew, și domnul Agnew. Scuze dacă nu v-am pronunțat corect numele. Gripa aviară. Epidemie gravă cu care mai multe state membre uh, se confruntă. Mai multe focare de infecție au fost uh, identificate în ultimele săptămâni. Am discutat și la Consiliul Agrifici de luni. Uh, Statele membre au cerut Comisiei să-i ajute pe producătorii afectați și din acest motiv președinția malteză a ales să se concentreze pe măsuri de urgență. Va fi o prioritate pentru noi. Nu e vorba numai despre gripa avioră. E vorba și de uh, pesta porcină, de uh, boala care a afectat măslinii, deci sunt mai multe uh, asemenea situații. Uh, Mâine, la uh, serviciul, uh, la reuniunea șefilor servicii veterinare, se va discuta despre aceste uh, puncte. Un punct important, relațiile comerciale internaționale. Um, președinția malteză va continua să monitorizeze negocierile în curs pe tema agriculturii, mai ales acordul negociat cu Japonia, acordul de liber schimb negociat cu Japonia și acordul negociat cu Mercosur. E vorba despre parteneri majori și uh, Uniunea Europeană uh, are tot interesul să semneze aceste parteneriate pentru că se vor uh, obține profituri mari în Europa dacă aceste acorduri sunt echilibrate. Am mai primit încă o întrebare apropo de bunăstarea animalelor. Am să răspund doamnei Hazelkamp și domnului Denant. Vă mulțumesc frumos pentru întrebări pe această temă. În ultimii ani eu m-am ocupat mult de bunăstarea animalelor eu cred că cetățenii europeni uh, sunt niște oameni responsabili care le pasă de bunăstarea animalelor. De aceea vrem să sprijinim uh, ideea Comisiei de a crea o platformă pentru bunăstarea animalelor. E o propunere care a fost sprijinită de Consiliu. Va fi un uh, forum important ca să permită punerea în aplicare uniformă a legislației europene în vigoare și să permită schimbul de bune practici. Și datorită acestei platforme se va putea ține cont de părerile uh, părților interesate. La Consiliu, cum vă spuneam, uh, am salutat această idee a Comisiei uh, pentru că e important să existe o punere în aplicare armonizată a legislației. Noi, președinția, vom organiza cel puțin două evenimente privind bunăstarea animalelor. Uh, gestionarea populației de câini și um, înregistrarea, inventorierea speciilor de păsări exotice. Și uh, vom încerca să îmbunătățim uh, rezultatele obținute și în trecut în ce privește bunăstarea animalelor. Președinția speră că această platformă uh, Uh, va permite o cooperare uh, sinceră și uh, rodnică. În ceea ce privește transportul animalelor, a fost adoptat în 2004 un regulament privind transportul animalelor. De atunci, Comisia nu a mai prezentat propuneri noi pe această temă și deci Consiliul nu a stabilit o poziție pe acest subiect atunci când discutăm despre ideea ca Comisia să creeze o nouă platformă de bunăstare animală, multe delegații spun că trebuie să ne bazăm pe regulile existente și nu pe crearea de noi cerințe privind uh, bunăstarea animalelor la nivel european. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre apă. După cum spuneam la început, cred că subiectul gestiunii apei este un subiect important și relevant. Acesta a fost uh, și subiectul uh, recentelor uh, discuții de la Berlin din săptămâna verde la care am participat și de asemenea de la G20. Sper ca prin discuțiile de la Consiliu să putem rezolva această situație și să ținem cont de poziția agricultorilor. Cineva din sală a vorbit despre Brexit. În decembrie, cei 27 de șefi de state și de guverne au spus că uh, înțeleg situația din 2016, au repetat că sunt dispuși să înceapă negocierile cu uh, Regatul Unit de îndată ce acesta declanșează articolul 50. Îi salută intenția Regatului Unit de a face acest lucru înainte de martie 2017. Trebuie să se țină cont, desigur, de echilibrul între drepturi și obligații și de respectarea pieței interne bazată pe cele patru libertăți. Acum cred că este prematur să discutăm Brexitul într-un anume domeniu de politici. Cineva s-a referit și la silvicultură, de fapt mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la silvicultură. Aici dorim să ne asigurăm că principiile bazate pe noua strategie a pădurilor să ducă la o poziție echilibrată a Uniunii Europene și a statelor membre uh, în cadrul forumului ONU privind pădurile din 2017. Dorim să ne asigurăm că această poziție reflectă valorile noastre și eforturile de a proteja și de a gestiona sustenabil pădurile noastre. Trebuie să uh, continuăm punerea în aplicare a strategiei UE a pădurilor, respectând, uh, desigur, faptul că Comisia și statele membre sunt actori cheie în punerea în aplicare a acestei strategii. Vom pune accentul în principal pe pilonul internațional al acestei strategii și vom, uh, o vom promova la nivel internațional. Președinția se va strădui să uh, obțină recunoașterea poziției UE la uh, sesiunea ONU pe tema pădurilor care va avea loc în mai 2017 la New York. Pentru acea sesiune, președinția va pregăti un proiect de concluzie ale Consiliului care reflectă eforturile de lungă durată ale Uniunii Europene de a împiedica uh, degradarea pădurilor și de a susține uh, ocotirea lor. Comisia va reprezenta Uniunea Europeană la această sesiune. În cadrul agendei internaționale a pădurilor, dorim să acordăm atenție unui proces derulat în strânsă colaborare cu Comisia, prin care să ne asigurăm că statele membre primesc cele mai recente informații pe parcursul întregului proces. Mai am un alt subiect referitor la embargoul rus. Uh, vă mulțumesc pentru întrebare. Am uh, înțeles la ce vă referiți, înțeleg preocuparea dumneavoastră. Probabil că știți că e un subiect foarte delicat și intenționam să discut subiectul cu colegii de la afaceri externe pentru a identifica cea mai bună cale de acțiune. În cele din urmă, Cineva a vorbit despre nitrați? Doamna Pirec. Cunoaștem situația din țările de jos uh, referitoare la nitrați și o analizăm cu mare atenție. De asemenea, domnul Tacula a mai pus o întrebare. Eu uh, mă voi asigura că Consiliul uh, se ocupă de acest subiect și oferă sprijinul necesar uh, în acest domeniu. Salutăm ideea de stabilizare a piețelor, mai ales în sectorul laptelui și al cărnii de porc, prin măsuri necesare și prin deschiderea de oportunități comerciale cât mai numeroase uh, și pe uh, exportul de produse agricole pe piețele statelor terțe. De asemenea, dorim să uh, monitorizăm sectoarele cu potențial de risc. În cele din urmă, întrebarea doamnei Hazekamp în legătură cu vânătoarea în Malta. După cum știți, noi reprezentăm aici Consiliul Uniunii Europene ca președinție, reprezentăm cele 28 de state membre și nu putem aborda uh, chestiuni uh, naționale. În ceea ce privește Malta și moartea păsărilor, nu pot decât să neg cu tărie acest lucru. Marta, Malta are un uh, regim uh, strict de punere în aplicare și se află în linia întâi a ocrotirii păsărilor. După cum spuneam, însă, noi ne aflăm aici în calitate de reprezentanți ai președinției, deci nu putem discuta probleme locale din Malta însă uh, vă stau la dispoziție dacă doriți să ne întâlnim uh, bilateral pentru a discuta tot ce ține de acest subiect și chiar și după această reuniune vă voi oferi toate informațiile necesare. Mulțumesc! Domnule Tarabella, vă rog. Mulțumesc domnului ministru că a răspuns tuturor uh, nominal, însă eu am pus o întrebare legată de Brexit și atitudinea dumneavoastră care e totuși fundamentală în legătură cu o strategie europeană de favorizare a agriculturii noastre pentru a um, ne desprinde de dependența de SUA și a avea o mai bună reglementare. Nu ați răspuns, deci înțeleg că aceste probleme nu sunt importante pentru dumneavoastră. Putem să luăm o pauză de câteva minute. we can uh, have a, bilateral. Uh, Putem uh, să ne întâlnim bilateral dacă vreți, însă eu consider că este prematur să abordăm subiectul Brexitului, pentru că nu știm ce va urma. Tak, wczoraj też wyraziliśmy taki pogląd. Da. Am menționat dorim să ne uităm desigur la situația din Regatul Unit, să ținem cont de ea, pentru că aceasta modifică um, perspectiva de ansamblu. Cred că avem nevoie de mai mult timp, trebuie să fim precauți și să avem o abordare bazată pe parteneriat. Ambele părți vor avea ceva de pierdut, însă e important să garantăm o uh, poziție cât mai echilibrată. Domnule ministru, a, sigur, vă dau cuvântul. Da, domnule ministru, în legătură cu Brexitul, înțeleg uh, că nu doriți să răspundeți, dar și domnul Tarabella și cu mine am pus o întrebare, nu ați răspuns, în legătură cu volatilitatea prețurilor. Uh, în ce mod am putea stabiliza veniturile agricultorilor. Este o chestiune esențială pentru viitor. Czy jeszcze pani poseł Senela, tak? Pani poseł Senela. Dumneavoastră, doamnă, doriți iarăși să luați cuvântul? Eu cred că... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dar cred că domnul ministru răspunde la întrebarea mea cu privire la inegalitatea um, femeilor din uh, mediul rural și uh, uh, statutul de titular, de proprietar, care să fie împărtășit de acestea. Jeszcze też pan poseł Buda. Domnul Buda. Da, doar foarte scurt, domnule secretar, v-am întrebat dacă sunteți la curent cu fenomenul de concentrare a terenurilor în statele din estul Europei în special. Mulțumesc. Proszę Państwa, nie omówimy wszystkich problemów. Nu știu dacă vom putea să discutăm uh, toate problemele. Dacă acum repetați întrebările, uh, sigur înseamnă că transmitem un semnal uh, mai puternic și deci ne vom asigura că președinția nu uită de aceste subiecte importante pentru dumneavoastră. Domnule secretar, vă rog pe scurt să vă referiți la aceste chestiuni, dar foarte pe scurt. Mulțumesc, cred că apreciați să știți că apreciez interesul dumneavoastră. Uh, eu nu vă pot răspunde la toate întrebările, dar vă ofer uh, să ne întâlnim în bilateral, să vă întâlniți cu mine, cu secretarele mele, când doriți, ca să abordăm toate aceste subiecte, pentru că nu avem timp în această reuniune. Bun. Haideți să stabilim următoarele. Dacă dorește cineva să obține mai multe informații despre aceste subiecte, puteți contacta președinția în scris și veți primi un răspuns de asemenea în scris și după cum a spus domnul ministru, vă va răspunde cu mare plăcere. Bardzo ciekawą prezentację. Mulțumesc pentru această prezentare foarte cuprinzătoare, pentru răspunsuri. Cred că este un semnal pozitiv pentru cooperarea noastră ulterioară cu Malta pentru cele șase luni care ne așteaptă. Slovacia, Malta, myślę, że știu că colaborați în Troica cu uh, Slovacia și cu țările de jos și cred că președinția dumneavoastră va încheia acest proces. Mă bucur că ați menționat foarte multe subiecte importante, inclusiv cel legat de apă. Mult succes și vă stăm la dispoziție pentru colaborare. Haideți să facem acum o pauză de un minut ca să ne luăm la revedere. Czekamy oricum vă stăm la dispoziție în viitor pentru orice formă de colaborare. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. And for that.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 solicitărilor. Vom inversa acum ordinea punctelor, deci trecem direct la 19, punctul 19 de pe ordinea de zi. Îi dau imediat cuvântul domnului Nicholson. E vorba de reducerea deșeurilor alimentare și îmbunătățirea securității alimentare. Este un subiect foarte interesant și important. După cum știți, Comisia ENVI este acum responsabilă de redactarea unui raport pe această temă, așadar noi am, avem de pregătit un aviz, ceea ce e foarte bine pentru că domnul Nicholson este membru și aici și la Envy, deci nu trebuie să facem o introducere prea lungă. Să știți că avem o mică întârziere deci vreau să le spun invitațiilor care au venit pentru punctul despre Ucraina că va trebui să aștepte un pic reprezentanții de la comisie și alții. Ne iertați, dar uh, din motive tehnice trebuie să facem această modificare. Domnul Nicholson. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia de a redacta avizul comisiei noastre privind um, uh, reducerea deșeurilor alimentare, un subiect tot mai actual. Există costuri sociale, economice și ecologice enorme aferente irosirii alimentelor. Uh, se pierd anual tone de alimente în Uniunea Europeană și costurile estimate sunt de 143 de miliarde. Dar vreau să fiu foarte precaut, la comisia noastră vreau să fim cât se poate de precauți și să nu uh, interferăm cu responsabilitățile și rolul comisiei ENVI, pentru că și ei sunt responsabili de alimente Uh, practic de alimente din momentul uh, în care ele pleacă de la uh, prelucrare și ajung la consumator. Toată partea aceea e de responsabilitatea Envi. Pe noi ce ne vizează este partea de la fermă până la prelucrare, înainte să ajungă alimentele la consumator. Acest subiect face obiectul unor tensiuni sporite. E clar că putem și trebuie să facem mai multe. Și după cum spuneam, Comisia Envi este responsabilă pe fond, însă este important ca și Comisia Agri să-și spună cuvântul. Prea des, aspectul agricol este trecut cu vederea în această problemă și deci cred că e important să profităm de ocazie ca membri ai Comisiei Agri și să ne concentrăm pe um, irosirile de la ferme și să combatem această problemă, să găsim soluții la problema irosirii de alimente între fermă și supermarket, până când acestea ajung la consumator, pentru că va fi spre beneficiul tuturor, după părerea mea. În primul rând, e de la sine înțeles că niciun agricultor nu vrea să producă deșeuri. Chiar uh, traiul fermierilor depinde de modul în care reușesc să-și pună produsele pe piață și deci pierderile la nivel de fermă duc la pierderi de venituri și pierderi de viitoare investiții. Deci agricultorii pot să fie parte a găsirii unei soluții. Inițiativele uh, de la ferme sunt adesea foarte viabile pe plan economic și oferă valoare unor produse care altfel s-ar pierde. De asemenea, există proiecte inovatoare pe plan social, cum ar fi uh, dona donațiile de alimente, care altfel ar fi aruncate către uh, băncile alimentare. Trebuie să profităm de programe avansate de producție pentru agricultori. Acestea sunt benefice pentru că agricultorii uh, pot uh, să beneficieze de o mai bună optimizare a cererii și a ofertei și pot să reducă uh, pierderile, irosirea. Sigur, înțeleg că e greu să se identifice ce pierderi sunt în faza primară de producție. Cred că e important ca Comisia să informeze statele membre cu privire la cele mai bune practici în ceea ce privește irosirea de alimente la ferme. Uh, sigur uh, ținând cont de uh, reducerea poverii administrative. În Uniunea Europeană producem 40 de miliarde de tone de deșeuri și rosim 89 de uh, miliarde de tone de alimente. Deci trebuie să optimizăm producția uh, de alimente, este clar, însă uh, cred că e important ca și deșeurile să fie bine gestionate. Cred că sunt importante tehnologiile de prelucrare ulterioare, cum ar fi compostul, digestia uh, anaerobă și altele. Trebuie să permitem agricultorilor să aibă acces la noi piețe și la consumatori, însă toate aceste practici trebuie să fie și finanțate uh, în cooperare, de exemplu, cu organizațiile de producători. Cred că aceștia ar putea fi un actor cheie. Mă interesează să se sporească cercetarea și informarea cu privire la sporirea accesului la piețe secundare și soluții alternative pentru produse care altfel ar ajunge înapoi în pământ. Trebuie recunoscut și rolul detailiștilor. Am auzit cu toții uh, povești de la producători din circumscripțiile noastre, de la agricultori care trebuie să caute piețe secundare în ultima clipă sau chiar să uh, își îngroape produsele direct pentru că supermarketurile nu le acceptă. Asta se poate întâmpla din multe motive, uh, din cauza standardelor, uh, ordine ale, ale Consiliului sau pur și simplu fluctuații ale cererii. și, și uh, aceasta se petrece și din motive sezoniere. În principiu, agricultorii doresc să reducă irosirea și există diverse proiecte uh, care sunt lăudabile, desigur. Spuneam că detailiștii joacă un rol în formarea atitudinii consumatorilor, însă, până la urmă, Uh, consumatorii contează cel mai mult, deci educația consumatorilor poate să ne ajute cel mai mult să reducem uh, irosirea de alimente pe întreg lanțul alimentar. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii, să ascult părerile lor, să lucrez cu raportorii din umbră pe acest aviz. Îmi dau seama că nu avem mult timp la dispoziție, așadar uh, cred că e bine să mă opresc aici deocamdată și să ascult ce spun colegii pentru că sunt foarte interesat. Mulțumesc! Dziękujemy, panie pośle. Vă mulțumim foarte mult. Dăm direct cuvântul uh, celorlalți intervenienți, domnul Tarabela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragul meu, Jim, îți mulțumesc foarte mult pentru proiectul tău de avis, pentru că sunt de acord cu multe dintre perspectivele pe care le susții și tu. Îți amintesc că am lucrat uh, cumva um, pe un subiect asemănător cu raportul lui Salvatore Care acum câțiva ani, care vorbea despre nevoia de a lupta împotriva risipei alimentare. E vorba de tone, de milioane de tone de alimente um, de risipă, adică 79 um, de kilograme pe consumator pe an, uh, dintre care 23, la, 23 dintre ele sunt uh, din cauza consumatorului. Restul se întâmplă în lanțul uh, alimentar se pot face multe lucruri, de exemplu, modul în care se recoltează sau apoi nevoia de a revizui normele de comercializare care se referă la calitate și la estetică, um, care duc acum la clasificarea produselor um, agricole. Acum sunt inițiative cu alimentele urâte, cu fructele urâte. Um, e o trimitere în franceză, le gueule era vorba de um, oamenii care erau răniți în timpul războiului, care până la urmă erau cât de cât refăcuți de către uh, chirurgi, dar care tot rămâneau deformați. E vorba așadar de uh, alimente. Uh, la Deleuze se folosește cuvântul legumele urâte sau sintagma cuvintele urâte. Ideea este să nu fie pur și simplu aruncate doar pe criteriu că nu sunt așa drăguțe proiectul poate să meargă și mai departe. Adevărat că ne concentrăm acum pe, agricult, pe agricultură, nu avem decât uh, o competență de aviz, dar trebuie să fie văzut uh, lucrurile dintr-o perspectivă transversală. Agricultura, pescuitul, chestiunile sociale, dar și uh, cele fiscale. Comisia Econ s-ar putea ocupa să se facă unilateral o reducere a ratei de impozitare atunci când un magazin donează mai degrabă uh, alimentele în loc să le arunce. comisarul Semeta s-ar putea implica. Deci, uh, în aceste situații, rata uh, TVA-ului să fie scăzută, va chiar eliminată, astfel încât mai degrabă să fie refolosite alimentele decât distruse. Risipa se, este legată și de volatilitatea Uh, prețurilor, de uh, schimbările climatice, embargoul rus um, a dus la distrugerea multe produse. Ei bine, toate aceste lucruri pot fi discutate împreună cu agricultorii și cu organizațiile lor. Am vorbit despre aspectele fiscale și apoi reglementarea. Poate mi se spune că sunt un bătrân senil care se tot repetă. Dar de ce să încurajăm o supraproducție pe care unor comisia trebuie să o stocheze, să o Um, depoziteze, apoi să o destocheze, să vadă cum stau cu prețurile. Dacă, um, de fapt, dacă produce mai mult decât cere piața, asta înseamnă risipă. Trebuie să, um, cred că modul în care se organizează producția de către Comisia Europeană chiar duce la risipă și aici mă adresez Comisiei Europene și reprezentanților din Consiliu. Haideți să revenim la metode reglementare care să uh, ducă la, din nou la piață, la echilibrul cerere-ofertă. Și în încheiere, programul acesta cu privire la uh, distribuirea de fructe și de legume în școală. Știți că am fost raportor în acest parlament pentru acest dosar. Vă reamintesc că era vorba de măsuri obligatoare, obligatorii și educative. Poate că ar trebui să insistăm uh, pe încurajarea unor practici alimentare mai bune, să mâncăm mai multe fructe, legume. Asta ne va ajuta și producătorii și asta ne permite să ne adresăm pieței noastre înainte să mergem la altele uh, externe. Acum, uh, nu știu, eventual să ajungem în Africa cu laptele praf uh, care ar fi în surplus. Asta, deci trebuie să avem niște obiceiuri alimentare mai bune și să nu uităm, nutriția alimentară, alimentația este foarte importantă. Și e mai bine să bei un uh, suc uh, proaspăt uh, uh, stors de fructe sau de legume decât să uh, iei băuturi carbocazoase care uh, sunt nocive pentru copii copii și uh, cred că acest lucru poate să contribuie, să contribuie și la o producție de calitate. Vă mulțumesc! Nie wiem dlaczego jak pan mówił o otyłości, patrzył pan na mnie. Vă mulțumesc că am vorbit despre uh, obiceiuri, uh, um, obiceiuri alimentare nefaste. V-ați uitat la mine, vorbeați de obezitate. Nu știu de ce, poate a fost o coincidență. Oricum, vă rog, dragi colegi, să fiți subcinți. Aveți un minut și jumătate maxim. Doamna Miller. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc sincer raportorului James Nicholson pentru rapoartele bune pe care ni le-a pregătit. Mie îmi plac punctele 1, 3, 5 și 6, irosirea de alimente, înseamnă pentru uh, producător pierdere de venituri. Este clar, niciun agricultor nu are interesul să producă ceva care până la urmă ajunge la gunoi. Și uh, e foarte importantă posibilitatea de utilizare a acestora ca nutrețuri. Apoi, uh, Însă, cel mai important este ca agricultorii să aibă acces la metode ca compostarea și refolosirea ca să facă față acestor pierderi. Problema irosirii de alimente vizează întregul lanț de aprovizionare. Și uh, partea consumatorilor este de 3,5% și uh, producția este vinovată de 19% din irosire. Însă uh, e clar că supermarketurile au cel mai mare efect de pârghie. În uh, gospodăriile private, foarte adesea avem de-a face cu un deficit de informare. Deci cred că trebuie să folosim și alte metode de comunicare pentru a transmite mesajul la consumatorul final. Pentru mine e foarte important un schimb de bune practici la nivel european și ce doream să mai spun uh, în legătură cu acest raport, cred că e important să, să facilităm găsirea de soluții și nu doar impunerea de soluții. Pentru că sunt multe idei folosite în privat care nu sunt însă coordonate deocamdată. Mulțumesc mult raportorului și aștept cu nerăbdare colaborare. Temat jest bardzo wdzięczny Vă rog, dragi colegi, este un subiect extrem de important, însă haideți să ne limităm la, cu comentariile noastre, să nu le repetăm, să fim succinți. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna aceasta și la Comisia Envi am avut o dezbatere pe această temă. Mi se pare că e foarte bine și corect că discutăm astăzi uh, aici uh, despre aspectul uh, agriculturii în ceea ce privește irosirea de alimente, cred că trebuie să uh, susținem informarea legată de economia circulară, pentru că, după cum au spus mulți pe bună drept, dreptate, acum o mare parte din alimente se pierd încă din faza de producție, ceea ce duce la pierderi de venituri, unul la unul, pentru agricultori. Trebuie să uh, uh, ne dăm seama că este foarte important să ne gândim și la posibilitatea de utilizare a anumitor plante, cum este porumbul, pentru producția de energie ecologică. Uh, este se întâmpl, trebuie să ținem cont de faptul că pierderea de alimente ne strică, ca să spunem așa, și bilanțul de emisii de CO2. De aceea ar fi bine să încercăm să folosim pentru producția de energie termică aceste deșeuri. Sigur că e o dezbatere ideologică, însă este un subiect pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea. În legătură cu ce spunea Mark Tarabella, economia planificată, să nu uităm că aceasta nu a funcționat în trecut, însă aș vrea să adaug că între timp alimentele au devenit prea ieftine astăzi față de trecut. Deci pur și simplu mulți consumatori nu sunt atenți când, ceva, când un aliment e expirat sau nu le mai place, îl aruncă la gunoi fără să se gândească, pentru că uh, prețul a fost foarte mic, uh, se practică prețurile de dumping și uh, cred că e important să ne implicăm la modul cel mai concret pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc. Pomimo, że ceny są tej żywności stosunkowo niskie. Într-adevăr, dacă vă uitați la prețul alimentelor, acesta este în scădere, însă mâncarea nu este ieftină pentru toată lumea. Pentru unii oameni, uh, bugetul pentru alimente încă reprezintă o mare parte a veniturilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Nicholson pentru un uh, proiect de aviz extrem de bine pregătit. Aș dori să subliniez faptul că raportul acesta care se referă la utilizarea eficientă a resurselor este o continuare a unei politici consecvente a Uniunii Europene care este orientată către gestionarea eficientă a resurselor. Când vine vorba de risipa alimentară, vreau să vă spun că aceasta este legată și de uh, caracterul nostru moral sau etic. În proiectul uh, Fusion estimează că sectorul care contribuie cel mai mult la risipa alimentară este cel al uh, prelucrării. Apoi, cu 19%, producția primară 10% și uh, vânzările în și în detal cu 5%. Dar, până la urmă, tot gospodăriile contribuie mai mult. Domnul Nicholson consider că agricultorii pot să fie parte a soluției și sunt de acord cu dumnealui. Cred că um, risipa alimentară la nivelul um, exploatațiilor familiale este o chestiune care este strict legată de pierderea de venit. De fiecare dată când agricultorii sunt uh, expuși unor uh, riscuri de pierdere din cauza unor catastrofe naturale, dar și din cauza Uh, embargoului uh, rus, aceștia trebuie să sufere, să îndure și consecințele asupra uh, mijloacelor lor de trai. Și pentru a scădea aceste riscuri, trebuie să încercăm în continuare să punem în aplicare măsuri cum ar fi Um, punerea pe piață a produselor lor la nivel local. Să nu uităm că există campanii de promovare care sunt orientate către educarea copiilor încă de la vârste mici să consume alimente proaspete. În um, proiectul IT 2015, dar de asemenea programul de distribuire um, de fructe și legume proaspete și de lapte în școli, un subiect despre care am vorbit uh, cu mare aprindere în această comisie și pe care l-am susținut. Când vine vorba de risipa alimentară, v-aș spune că este foarte important ca statele membre să desfășoare controle mai stricte asupra mărfurilor importate, mai ales um, alimentele pe care supermarketurile le vând în cantități mari. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! O să fac o listă specială cu cei care își depășesc uh, termenul și vă asigur că o să fiți uh, în uh, capul acestei liste. Mulțumesc, doamna Șaie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succintă. În primul rând, în țările de jos, vorbim despre risipă alimentară, pot să spun că o mare parte a alimentelor aruncate sunt folosite pentru hrănirea alimentelor, de exemplu a porcilor. Este un lucru care poate fi extins. De exemplu, sunt uh, de asemenea restaurante care fac uh, meniuri speciale, apoi mai e partea de compost. De asemenea, sunt mulți tineri agricultori care se concentrează pe astfel de activități, însă cred că ar trebui să începem mai degrabă cu o campanie de conștientizare referitor la ce cumperi, ce cumpără consumatorul când se duce la magazin, ce gătești, de câte, de câte alimente ai uh, nevoie. Îți trebuie așadar o conștientizare. Uh, facem asta când vine vorba de consum excesiv de zahăr și uh, sare. Poate că am putea să facem și un program asemănător în acest scop. Vă mulțumesc. Acum domnul Tacula. Vă mulțumesc și vreau să-i mulțumesc și lui Jim Nicholson pentru proiectul său de aviz, care este unul foarte uh, echilibrat, dar și foarte bogat, așa că îi mulțumesc. Jim, ca de obicei, a făcut o treabă foarte bună. Vreau să fac o observație. Astăzi știm că există schimbările climatice și o consecință a acestora este faptul că alimentele nu sunt produse la nivelul la care ar trebui. Trebuie să se reducă de aceea risipa, iar acest lucru trebuie să implice pe producători, pe consumatori, de fapt fiecare veriga lanțului alimentar. Dar ce se întâmplă cu alimentele care nu sunt uh, consumate? În Finlanda avem o tehnologie prin care se procesează aceste deșeuri alimentare pentru a produce energie sustenabilă. Deci se generează energie, dar pe de altă parte se generează și cunoaștere, uh, capacitare tehnologică la cel mai înalt nivel și cred că ar trebui să se beneficieze de, de pe urma acestor tehnologii. Mulțumesc. Acum domnul uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect extrem de important și vreau să îi mulțumesc lui Jim pentru o treabă foarte bine făcută. Sunt de acord cu multe din cele care a fost spus în special ce a spus Marc uh, Tarabella în ceea ce privește echilibrul între cerere și um, ofertă și uh, uh, băncile alimentare. Vreau să mă refer acum la risipa, la resursele de producție care n-a fost suficient de mult menționate. Acesta are efecte asupra solului, pentru că modelul de producție pe care l-am ales cumva elimină o serie de resurse și uh, Uh, potențialul de producție. Deci trebuie să legăm acest lucru și de risipa alimentară. Vă mulțumesc, domnul Danta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îl felicit pe uh, domnul raportor. Aș reveni la două subiecte. Pe de-o parte, așa cum a spus uh, deja Marta Rabela, consumatorul Uh, în frigiderul lui creează multe uh, deșeuri alimentare. Asta din cauza um, ambalajelor, în primul rând, uh, și din cauza faptului că cumpără mai mult decât are nevoie. Trebuie de asemenea să ne punem semne de întrebare cu privire la aceste promoții. Um, că poți să iei 3 kg la prețul de 2. Practic, al cel al treilea kilogram de fructe, să spunem. Pe lângă faptul că poate să fie folosit ca suc de fructe, dar nu se face asta. Până la urmă ajunge în coșul de gunoi. Deci o chestiune pe care trebuie să o discutăm când vine vorba despre gestiunea um, deșeurilor alimentare este um, legată de ambalaje, tipul de ambalaje și uh, modul în care sunt uh, promovate produsele în uh, întreg lanțul alimentar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit și eu pe domnul raportor pentru eforturile dumnealui. Datele cu privire la risipa alimentară ne arată că cam o treime dintre produse se pierd pe, de-a lungul întregii filiere și știm că este o problemă și la nivelul consumului și la nivelul um, distribuției. Dacă ne la impactul asupra mediului, asupra apei, Um, gazele cu efect de seră și așa mai departe, este cu atât mai absurd când poluăm uh, ca să producem alimente pe care le vom arunca la gunoi. Mai concret pe conținut, este evident că această risipă depinde, în primul rând, de obiceiurile alimentare și de felul în care familiile gestionează hrana. Trebuie să o spunem este și din cauza lipsei de infrastructură pentru a putea transporta și stoca aceste produse și din cauza concurenței nesănătoase între producția de alimente destinate consumului uman și alte uh, produse precum biocombustibile. Această producție Uh, corespunde mai mult tendințelor de pe piețe decât uh, nevoilor concrete pe care le au consumatorii. Cum putem să facem? Trebuie să optimizăm procesele de transformare, de procesare, trebuie să ținem cont de ultimele evoluții tehnologice, trebuie să fim mai atenți la materiile prime, dar eu uh, aș vrea să afirm două lucruri fundamentale. Un sistem agricol uh, care nu mai este orientată în mod excesiv către un model industrial, ci un sistem agricol care să favorizeze producția pe scară mică și durabilă, ar permite producerea unor cantități suficiente, ar mări calitatea și ar atrage atenția consumatorului uh, asupra faptului că nu are nevoie atât de mari. Și ar trebui să facem ceva și în ce privește etichetele, să furnizăm date corecte consumatorului. Uh, astfel încât uh, să punem capăt uh, colaborării între um, um, lanțurile de supermarketuri și consum. Consum excesiv încurajat care duce la risipă. Mulțumesc. Thank you, uh, MEP Nicholson. Domnul Flanagan. Vreau să-i mulțumesc domnului Nicholson pentru un raport foarte important, pe o chestiune foarte importantă. Cred că principala preocupare este aceea că nu trebuie să risipim mâncarea de la bun început, indiferent ce se întâmplă după aceea, că e digestia anaerobică, oricum, și asta trebuie făcut uh, cum trebuie, dar în primul rând nu trebuie risipit. Ce aș vrea să văd în raport, cum să uh, spun, există mult uh, multă risipă alimentară la mine acasă. Cred că, în primul rând, trebuie să ne asumăm răspunderea personal și să nu mai risipim uh, mâncarea, să ne asigurăm că nu aruncăm alimentele, pentru că de la noi începe. Dacă noi nu ne trezim, atunci cine? Și asta cumva se rezumă la educație până la urmă. Dacă oamenii sunt educați în acest sens, Asta ajută. E vorba aici de cursuri de la școală, despre cum să, ți, să te gospodărești și să înveți lucruri. De exemplu, mama mea n-a auzit niciodată despre economia circulară, însă uh, Uh, atunci când uh, rămâneau cartofi se făcea altceva, apoi câinele mânca restul. Mama nu se numea ecologistă, dar nu exista risipă la noi în casă și trebuie să revenim la educarea oamenilor. Apoi, când familia mea s-a mutat la Bruxelles și copiii mei au început să meargă la școală aici, Um, pentru că um, veneau aici pentru scurtă vreme, au fost la școala europeană și nu le-a învățat nimeni niciun fel de curs despre gospodărire. E bine, oamenii trebuie să afle aceste lucruri pentru că prin aceasta rezolvăm multe dintre probleme. Bun, Uniunea Europeană um, cumva poate să te ajute, intervine ca Big Brother, fratele cel mare, dar trebuie să ne asumăm și noi răspunderea. Apoi um, avem acum regulamentul privind uh, îngrășămintele. E bine, tipul ăsta de um, uh, reglementare trebuie să fie făcut uh, corect, pentru că altfel nu o să avem digestia anaerobă. Deci nu rezolvăm decât dacă ne asumăm personal răspunderea. Asta zic eu. Bardzo dziękujemy, czekamy na... Vă mulțumesc și așteptăm cu mare interes um, inițiative pe care am putea noi să le aplicăm. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Foarte pe scurt, uh, legat de ceea ce înseamnă prevenirea risipei alimentare, cu toții suntem preocupați, s-au spus foarte multe lucruri bune aici, însă cred că una dintre modalitățile concrete prin care putem să facem acest lucru este consolidarea ceea ce numim noi lanțul scurt de aprovizionare. Pentru că prin această modalitate, practic, punem la îndemâna fermierului, pe de-o parte, posibilitatea să-și valorifice producția în apropiere, da? Pe de altă parte, consumatorul va avea mereu acces la produse proaspete și atunci nu va mai fi tentat să-și cumpere cantități mai mari pe care pe urmă să le uh, arunce. Sigur, aici însă Comisia Europeană va trebui să aibă un, uh, să nu mai aibă un limbaj dublu cum îl are în momentul de față, pentru că în România am încercat acest lucru și ne-am trezit că s-a declanșat o procedură de infringement sau, mă rog, se dorește acest, uh, acest lucru. Pe de altă parte, cred că este foarte important să discutăm despre uh, modalitatea în care atunci când aceste produse există, da, uh, cum le putem noi valoriza și produsele de uh, compost sau uh, de energie alternative, uh, cred că pot să fie o, o soluție. Discutăm mereu aici de cum să salvăm noi pădurile și ce să facem astfel încât să nu, nu mai tăiem pădurea. Ei, iată că avem la îndemână această modalitate concrete de a produce biomasă, ceea ce ar permite, practic, nu, uh, mă rog, încălzirea multor locuințe, dacă am ști cum să le gestionăm în mod durabil aceste uh, deșeuri. Și sub acest aspect, Comisia va trebui să intervină, practic, și să pună la îndemâna uh, instituțiilor statului sau, mă rog, autorităților locale modalități concrete de finanțare a unor astfel de capacități de producție. Mulțumesc. Dziękuję. Pani poseł Neutscher. Mulțumesc, doamna Vă mulțumesc. când uh, domnul raportor spune că am, aș avea o problemă um, legată de pierderile financiare pentru agricultori, e bine, da, eu am o problemă cu asta pentru că e doar parțial adevărat. Pentru că înseamnă că sunt mai multe resurse umane și de alte feluri care sunt investite, dar uh, profitabilitatea trebuie să fie stabilită altfel. Bun, risipa înseamnă o pierdere, dar dacă ne gândim și la timpul investit uh, și la munca investită, e o chestiune care ține și de profituri, nu numai de uh, parte de risipă. Dacă uh, nu mănânc până la urmă toți cartofii pe care îi cumpăr, până la urmă este vorba de o risipă alimentară sau o pierdere de timp? Păi cred că un pic din toate. Cred că acest lucru se întâmplă și la nivelul gospodăriilor familiale, dar și la nivel mai mare. Este vorba de o pierdere așadar la mai multe niveluri. Mulțumesc. Cuie pan poseu Hausling. Mulțumesc, domnul Hausling. Mulțumesc și eu foarte mult. Am uh, discutat uh, foarte constructiv. Cred că trebuie să discutăm și despre normele comerciale. Cred că trebuie să facem diferența între data de expirare, data de valabilitate, pentru că se aruncă prea multe. Trebuie să vorbim și despre aceste lucruri. Nu cred că trebuie să impunem neapărat norme, însă trebuie să ne întrebăm dacă normele pe care le avem acum sunt corecte. Trebuie să ne gândim și la um, Uh, aprovizionarea comunitară, pentru că în cantine se aruncă foarte multe alimente și uh, asta se întâmplă în multe administrații. Cred că trebuie să ne gândim la faptul că în cantinele școlare se aruncă foarte mult din alimente, se adună tone și tone de acolo și cred că trebuie să apelăm la umanitatea tuturor pentru că sunt puncte în legătură cu care putem acționa politic. Mă gândesc la ceva care s-a făcut în Franța, s-a recomandat supermarketurilor să nu mai arunce alimentele, ci să le dea, să le doneze în loc să le arunce la tomberon. Trebuie să facem mai mult decât un simplu apel la consumator, pentru că acesta nu ne va ajuta să progresăm foarte mult. Trebuie să vedem ce posibilități de legiferare există ca să facem progrese. E greu, însă e unul dintre cele mai importante puncte în legătură cu care putem demonstra eficiență și încă ceva. În legătură cu cartofii s-a făcut o um, um, anchetă în legătură cu câți cartofi ajung în lanțul de distribuție de alimente, câți rămân pe teren uh, nevânduți și așa mai departe. Astfel de informații sunt foarte utile și nu numai pentru cartofi, ci cu multe alte puncte discutate. Bardzo dziękuję. Proszę przedstawiciela Komisji, panią Nicola. Mulțumesc și acum Comisia Europeană. Azi cuvântul. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to start by emphasizing... Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun la bun început că Comisia Europeană este angajată să um, evite risipa alimentară de, de la câmp în farfurie și avem în acest sens uh, obiective până în 2030. Pentru noi este foarte bine să auzim că și Parlamentul European se înscrie în aceeași linie. De aceea salutăm inițiativa um, acestei comisii care duce la o măsură coordonată de prevenire a deșeurilor alimentare fără să se compromite standardele actuale sau protecția animalelor. Sunt acum în curs o serie de măsuri la nivelul Comisiei Europene care sunt uh, subliniate în planul de acțiune privind economia circulară și cu precădere în noiembrie Comisia a înființat uh, platforma europeană cu privire la risipa și pierderile alimentare, care reunește interese private și publice, inclusiv organizații internaționale, care să um, facă eforturi pentru rezolvarea problemei risipei alimentare. La, film, la prima întâlnire a platformei, care a fost um, inaugurată de domnul comisar Andrew Caitis, um, s-au salutat uh, acest, salutat acest tip de discuție și s-au adus o serie de uh, Uh, sugestii de către membri, inclusiv chestiunea pe care a menționat-o domnul uh, uh, Tarabela legată de producția de alimente. În același timp, Comisia Europeană a luat măsuri în vederea facilitării donării de alimente pentru a încuraja o utilizare mai bună pentru producția de furaje alimentare, dar și pentru a se folosi mai bine um, marcajele privind valabilitatea alimentelor și de asemenea, modul în care se măsoară um, deșeurile alimentare reprezintă o prioritate. Din păcate, datele la nivel european nu sunt suficiente, iar propunerea legislativă a Comisiei prin care se revizuiește directiva cadru vrea să umple această lacună prin um, um cere, prin ale cere statelor membre că e nevoie să raporteze uh, Um, pierderile la fiecare lan și să facă o monitorizare la fiecare trei ani cu privire la progresele care au fost făcute. Însă monitorizarea aceasta înseamnă că trebuie să se facă o metodologie armonizată de măsurare a deșeurilor. Comisia a început deja să lucreze la adoptarea acestei um, metodologii, dar nu poate fi adoptat oficial uh, decât atunci când se adoptă directiva cadru și trebuie să fie clar că metodologia aceasta nu va acoperi pierderile alimentare care sunt în acest moment în afara domeniului de aplicare a legislației privind um, deșeurile. Aceste pierderi alimentare nu au fost uh, identificate ca o zonă prioritară de măsură, asta pentru că nu există o uh, penurie de alimente în Europeană și, de asemenea, pentru că infrastructura din Europeană limitează pierderile și uh, facilitează depozitarea și transportul. Însă trebuie să ne uităm și la partea de pierdere, de pierderi, da, mai ales printr-o colaborare cu statele membre și cu platforma, dar e nevoie de o abordare separată. De asemenea, s-a menționat uh, ajutarea agricultorilor pentru găsirea de soluții inovatoare. Vreau să vă spun că sprijinul pentru agricultori există și va fi desfășurat în continuare prin diferite instrumente ale politicii agricole. În acest moment există o serie de proiecte care sunt în curs în contextul Orizont 2020, care contribuie la reducerea risipei și pierderilor alimentare și aș menționa cu precădere proiectul Refresh și mai sunt altele care tratează pierderile alimentare um, care sunt cauzate de microtoxine și de asemenea sunt proiecte care au de-a face cu um, lanțurile scurte de aprovizionare. Aș menționa special un proiectul uh, cu un parteneriat uh, pentru inovare care este bazat pe durabilitatea agricolă și de asemenea un apel uh, pentru IMM-uri care este în curs, um, un concurs care își propune să stimuleze uh, o agricultură competitivă și durabilă. Și, în sfârșit, uh, câteva cuvinte cu privire la practicile distribuitorilor, detailiștilor și presiunile pe care le pun asupra agricultorilor. Este o chestiune mai amplă care este legată de poziția agricultorilor în lanțul alimentar. Deșeurile alimentare nu sunt decât o parte din această problemă și vreau să vă informez că în lumina rezultatului activităților în curs ale Uh, task force-ului privind agricultura, dar și uh, forumului la nivel înalt cu privire la lanțul de uh, lanțul alimentar. Comisia a spus că această chestiune va fi examinată și mai mult în planul de lucru pentru 2017. În același timp, e o chestiune care a fost și ea menționată în platforma Uniunii Europene din noiembrie. Va fi vorba de o posibilitate de a lua măsuri Uh, în ceea ce privește impactul practicilor asupra unui um, uh, sector, de exemplu uh, impactul detaliștilor asupra furnizorilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Flanagan, văd că vrea să mai intervine. Jumătate de minut, vă rog. Comisia menționează lanțurile de aprovizionare scurte și spune că va face în așa fel încât să aibă loc Însă cum veți face cu ce importăm din, uh, de pe celălalt mal al Atlanticului? Cum se împacă lanțurile de aprovizionare scurte cu tot ce importați uh, de pe celălalt mal al Atlanticului? Niciun comentariu. Domnul Nicholson. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Așa cum am spus, eu aștept cu nerăbdare să lucrez cu ei toți și să le primesc amendamentele. Vreau să spun tuturor colegilor că e un aviz, doar un aviz pentru Comisia Envy și într-un aviz uh, suntem limitați uh, la numărul de caract- un anumit număr de caractere și nu putem să uh, Eh, dăm un, eh, un aviz despre toate subiectele care ne interesează. Ideea e nu ce multe poți să adaugi, ce, ce trebuie să scoți, tocmai ca să respecti lungimea eh, autorizată a textului. Una dintre problemele majore pe care le avem este că avem guverne rezonabile care încurajează pe fermieri să producă hrană Dar, de fapt, până la urmă, prin această politică încurajează excesul, poate nu neapărat în țara lor, dar în alte locuri. Am uh, auzit uh, și faptul că Există alte probleme de care Comisia Envi trebuie să se ocupe, pentru că această risipă, într-adevăr, afectează și mediul înconjurător. Dacă un fermier nu mai găsește piața de desfacere, indiferent că cultivă morcov sau știu eu ce alte legume, e problema lui, așa îi se spune. Trebuie să le îngrop pentru că n-ai unde să le vinzi. Comisia ar trebui să se gândească că aceste cantități sunt cantități de fapt pierdute, risipite, pentru că atunci când le le um, îngroapă, le pierdem. Pe de altă parte, acest îngropat uh, al um, legumelor nevândute nu este într un totul negativ pentru că hrănește solul pe termen lung. Sunt de acord și cu cei care spun că e nevoie de o educare a consumatorului, că ar trebui să se vorbească la școală despre cum să vezi să te uh, gospodărești. Sunt cât se poate de conștient. Eu am devenit membru al acestei comisii în 1989 Când am venit aici în 1989, aveam munți de uh, carne de vită, munți de, de uh, alte produse și nu știam ce să facem cu ele. Acum avem problema cu risipa de alimente și să vedem ce facem și cu deșeurile. Nu putem să schimbăm nimic dacă nu uh, mizăm pe educație. Educație și din nou educație. Cum să cumpăr ce să cumperi, să nu cumperi mai mult decât ai nevoie, mai mult decât consumi și să cumperi uh, de la fermierii locali. Aceasta este provocarea și de acolo trebuie să plecăm. Nu vom rezolva niciodată aceste probleme uh, în totalitate, însă ce putem să facem este să încurajăm pe oameni să facă ca și acum, dar să o facă mai bine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim frumos. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 februarie, data de 2 februarie. Și apropo de ce ați spus dumneavoastră, apropo de lungimea um, textului, e bine că ne-ați amintit acest lucru, pentru că mulți dintre noi lucrează și la Comisia Envy. Deci, dacă dumneavoastră și alții puteți să luați cuvântul și la Comisia Envi ca să vă exprimați uh, îngrijorările, ar fi uh, foarte util. Multe deșeuri se produc deja la începutul lanțului de aprovizionare, deseori din cauza problemelor cu organizarea, cu stocarea, cu procesarea. În statele dezvoltate, deșeurile însă sunt identificate și la momentul vânzării și la momentul consumului. Deci e firesc să se întâmple așa. Ținem cont, uh, vom continua să ne ocupăm de acest subiect. Mulțumesc, domnule Nicholson, și acum cred că putem să trecem la punctul 18, uh, care fusese amânat. Îmi cer scuze oaspeților noștri care așteaptă domnul Valența, doamna Snovi și nu numai dar cum ați venit mai devreme, ați putut să ascultați o dezbatere pe un subiect uh, foarte interesant și cred că a meritat. Dzielimy la spotkaniu koordynatorów opinie. Atunci când numim uh, raportori pentru avize la întâlnirea coordonatorilor, deseori, uh, sau am zis uneori, nu e nimeni uh, interesat. Și atunci e misiunea președintelui Comisiei să scrie acest aviz. Așa s-a întâmplat și cu subiectul de la punctul 18. Eu, în calitate de președinte al Comisiei Agri, uh, am devenit autorul avizului pe acest subiect. Și am să vă spun de ce nu-mi doream așa de mult să mă ocup de acest subiect, nu pentru că eram leneș, E vorba despre propunerea Comisiei de a introduce măsuri unilaterale uh, de com, măsuri comerciale unilaterale și concesii în ce privește tarifele uh, vamale pentru Ucraina. Din punct de vedere politic, înțelegem perfect de ce este necesar să sprijinim uh, economia ucraineană. mai multe procese de reformă trebuie să fie încurajate, Ucraina trebuie să aibă ocazia de a se dezvolta cât mai rapid. Nimeni nu poate să conteste acest lucru. Însă, forma de sprijin pe care a adoptat-o Comisia ne pune probleme. S-au propus măsuri uh, care nu credem că ne vor permite să ne atingem obiectivele mai ales când e vorba despre anumite produse care și așa se află într-o situație de criză pe uh, piețele din Europa. Nu poți acorzi preferințe unui uh, furnizor extern când producătorii interni deja uh, o duc greu. Și noi nu credem că um, um, merită să plătim un preț atât de ridicat numai pentru a-i ajuta pe producătorii ucrainieni. Vrem să îmbunătățim situația de pe piață, vrem ca și situația din Ucraina să evolueze, însă trebuie să ținem cont de toți uh, factorii. Cu alte cuvinte, oare n-ar fi mai simplu să folosim banii respectivi ca să finanțăm acțiuni uh, de sprijinire a Ucrainei în alte domenii, ca, nu știu, transferul de cunoștințe, Uh, formarea de specialiști, uh, sprijinul um, antreprenoriatului. Eu țin cont de toate um, argumentele de natură politică. Totuși, nu cred că aceste măsuri comerciale unilaterale uh, sunt adecvate mai ales pentru produsele sensibile. <clears throat> pentru că pentru acestea Ucraina rămâne competitivă chiar și fără aceste măsuri uh, adiționale. Indiferent dacă aceste măsuri se aplică sau nu, Ucraina va continua să exporte produsele respective către Europa. De aceea, noi nu credem că are sens să introducem măsuri suplimentare pentru a acorda uh, cote tarifare avantajoase grâului, porumbului și roșiilor. Pentru aceste produse nu ne dorim să se uh, aplice aceste uh, cote tarifare avantajoase suplimentare. Vă aduceți aminte, în ianuarie 2016, când am discutat despre uh, situația de pe piețe, nu e momentul să propunem măsuri suplimentare. Eu nu cred că comisia poate să le justifice. A trecut un an din ianuarie 2016 și uh, atunci ni s-a spus că um, analiza nu era uh, suficientă. Acum putem să facem această analiză și eu știu că și domnul Valesa este uh, conștient de realități. Atât din partea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Putem acum să dăm cuvântul celor care doresc să se exprime. Începem cu domnul Necov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ce ne-a spus domnul Sikerski este cât se poate de uh, just și ne dă o idee foarte clară a situației. Comisia a venit cu o propunere de uh, cote suplimentare pentru următorii trei ani pentru 300.000 de tone de produse importate din Ucraina. Ucraina, o țară vecină uh, și cu care am semnat uh, parteneriate și acorduri, trebuie să fim prieteni cu ei, însă eu cred că mai întâi trebuie să ne gândim la proprii noștri producători și la propriile noastre interese. Trebuie să-i protejăm pe ei în primul rând. În Bulgaria, producătorii de miere de albine s-au plâns pentru că mierea importată din Ucraina uh, i-a obligat să își reducă prețurile și l-a mm, luat din uh, piețele de desfacere. Și nu cred că dacă dăm cote suplimentare Ucrainei uh, vom lua um, măsura cea mai adecvată. Eu voi depune și un amendament. Trebuie neapărat să ne ajutăm mai întâi proprii noștri producători. Acest lucru este valabil pentru tot sectorul agricol din UE. Întâi să o ducem noi bine și după aceea să ne gândim și la alții. Și vă rog să adăugați mierea de albine pe lista pe care ne-a dat-o domnul Sikierski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru acest aviz. Suntem de acord cu propunerile pe care le-ați făcut și amendamentele pe care le-ați propus în acest text. Două observații. Întâi de toate, cred că ar trebui să fim de acord cu următorul lucru. Ucraina merită să fie ajutată, dar trebuie să ajutăm economia din Ucraina. Întrebarea este dacă fermierii din Europa trebuie să plătească prețul pentru acordarea acestui ajutor. Deja um, în prezent suferim din cauza embargoului impus de Rusia. Suferim din cauza faptului că um, importurile din Ucraina intră uh, fără niciun fel de restricții pe piață. Deci eu am o întrebare și pentru Comisia Europeană. Comisia oare a uitat toate acestea? Când vorbiți și cu deputații de la alte comisii, când discutați despre noul buget al lui, ar trebui să nu uitați criza din agricultură. Mulțumesc, domnul Maria, să acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum am avut ocazia să o spun uh, ceva mai devreme, în prezent, situația în sectorul agricol este uh, cât se poate de gravă și mai ales în Grecia. Și de aceea am venit astăzi aici, deși nu sunt membru la Comisia Agri. Am vrut să fiu purtătorul de cuvânt a uh, um, um, agricultorilor uh, greci care ies în stradă, care sunt cu totul disperați, care se află într-o situație cumplită din cauza uh, politicii troici din cauza costurilor combustibilului și pentru că uh, suferă din cauza sancțiunilor pe care le-ați impus Rusiei. În loc să aplicați uh, preferința comunitară, și să vă um, să ajutați pe agricultorii europeni, faceți exact inversul, faceți exact pe dos preferați să importați uh, fără um, cote vamale produse agricole din Ucraina și nu mai știu eu de unde, de peste tot din lume. Când vă veți opri? Cum vreți ca agricultorii europeni să rămână competitivi în asemenea circunstanțe? Cum vreți să putem să le garantăm un venit minim? Văd că uh, vă gândiți să introduceți măsuri suplimentare în favoarea uh, Ucrainei, din motive politice, ca să sprijiniți economia. Eu nu sunt împotrivă, dar asta înseamnă că trebuie să distrugem mai întâi economia din Europa, economia din Grecia. Nu sunt de acord cu această politică și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnul Andrew. Andrew. Domnule președinte, să știți că și eu sunt uh, îngrijorat. Uh, sunt conștient de situația din Ucraina. Ucraina este curajoasă pentru că vrea să se apropie de uh, UE, deci uh, dimensiunea politică a acestui dosar uh, este cât se poate de delicată. Însă, Oare n-a venit momentul să spunem că situația agriculturii este o excepție și că ar trebui să se afirme acest lucru? Îmi pare rău că Comisia nu și-a explicat mai bine inițiativa și nu a consultat uh, persoanele afectate, mediile afectate de această propunere. Am niște întrebări, mai ales pentru Comisie. Care sunt avantajele economice potențiale pe care Ucraina le va obține în urma acordării acestor concesii? Ați făcut o asemenea evaluare? Pentru că eu nu știu. Acest ajutor indirect va fi uh, eficient uh, ca să putem să atingem obiectivul uh, politic? Și rog Comisia să-mi răspundă. Comisia poate să ne indice consecințele pe care le vor avea aceste concesii asupra producătorilor europeni. Trebuie să fim preciși, nu mai trebuie să ne jucăm de vrăjitorii. E vorba despre uh, niște măsuri care pot să afecteze viitorul sectorului. Aceste măsuri autonome vor crea probleme, mai ales uh, în filiera uh, sectorului porumbului. Putem cu adevărat să fim îngrijorați cu privire la prețul uh, porumbului pe piața internă din cauza unor asemenea măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc frumos pentru acest proiect de aviz. Uh, eu cred că nu e doar un aviz uh, pe probleme de agricultură, ci și un aviz cu conotații politice puternice. Subliniez importanța uh, cadrului acestei zone de liber schimb uh, cuprinzătoare între UE și Ucraina și credem că aceste preferințe comerciale vor oferi Ucrainei avantaje serioase. Comisia Europeană, în raportul privind acordul de asociere, a spus că Ucraina a făcut progrese în mai multe domenii și principalul mesaj era că ar trebui să trecem de la faza legislativă și instituțională la punerea în aplicare concretă și să ne concentrăm pe integrare uh, și pe acordarea de ajutor populațiilor uh, locale. Vreau să mai um, insist și asupra faptului că UE uh, este principalul aliat al Ucrainei pe plan mondial anumite uh, state membre consideră că politica din Ucraina este destul de uh, incertă. Însă Parlamentul European rămâne principalul uh, partizan al Ucrainei. Eu cred că trebuie să continuăm uh, dialogul uh, și să um, acordăm în continuare sprijin pe toate, uh, la toate nivelurile Ucrainei ca să-i permitem uh, Uh, integrarea. În ce privește discuțiile asupra avizului, eu mă alătur uh, colegilor, mai ales domnului Andrieu, care au uh, cerut comisiei să explice care sunt consecințele acestor cote suplimentare și să nu uităm că lipsește studiul de impact. Ținând cont de aceste principii și de celelalte acorduri comerciale, trebuie să vedem dacă aceste uh, uh măriri de cote sunt uh, fezabile sau nu. Membrii Comisiei Agri SND nu sunt împotriva extinderii cooperării între UE și Ucraina, însă cu o abordare foarte prudentă. Aș dori să mulțumesc încă o dată raportorului domnului Sikierski pentru uh, contribuție și aștept cu nerăbdare discuția și amendamentele propuse de colegi. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că uh, Dorim uh, cu toții să ajutăm Ucraina, partenerul nostru asociat, care a trecut printr-o situație foarte dificilă, inclusiv din cauza agresiunii ruse din Est. Dorim să ajutăm Ucraina, însă trebuie să oferim un ajutor rezonabil, să oferim o asistență care să fie realmente benefică pentru agricultorii ucrainieni și pentru economia de acolo, fără să dăuneze însă agriculturii și economiei europene. Cred că propunerea de aici, până la urmă, va dăuna economiei europene și nu sunt convins că va fi benefică pentru agricultorii europeni. Uitați-vă la recolte în sezonul 2015-2016. Uniunea Europeană a avut o supraaprovizionare de aproximativ 30 de milioane de tone. Dacă decidem să deschidem piața și mai mult, prețurile vor scădea și interesul economic al agricultorilor noștri va avea de suferit. Apoi, um, mai potențialele beneficii pentru economia ucrainiană menționate de domnul Andrieu nu s-au făcut simțite, așadar cred că trebuie să fim atenți Uh, să ne asigurăm că ceea ce oferim noi este utilizat de operatorii ucrainieni. Pentru că riscăm să nu ajutăm întreaga economie, ci să-i ajutăm doar pe indivizii care au fost foarte bine informați și au fost uh, la curent cu posibilitatea de a beneficia de asistență, cei care au uh, apelat la fonduri din prima zi când au fost disponibile. Pentru că altfel situația va fi complet contraproductivă. Polonia se află într-o situație foarte specială pentru că importurile din Ucraina ajung în Polonia, deci producătorii din Polonia vor trebui să vor uh, fi într-o situație foarte dificilă. Această propunere nu este acceptabilă pentru noi, vom susține avizul domnului Sikierski, însă, după cum spuneam, uh, nu putem include recoltele. Este un rinec, to wszystko się rozpływa po całym rynku Europei. Cred că pe piața internă, pe piața unică, impactul uh, se echilibrează la modul global. Poate că un stat membru, Polonia, va simți mai mult impactul la început, însă, per total, uh, efectul va fi răspândit asupra întregii piețe unice. Doamna Schreier. De Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mai menționez un aspect legat de creșterea uh, de păsări în uh, țările de jos. Noi avem uh, condiții de mediu și de bunăstare a animalelor foarte stricte și nu mai folosim anumite cuști, ele trebuie distruse, însă sunt trimise în Ucraina și vândute la prețuri foarte scăzute. Acolo sunt folosite pentru producția de păsări și, carne, și ouă. Uh, Însă rezultatul este că păsările crescute în acele cuști care la noi au fost refuzate ajung tot la noi pe piață. Și deci legislația noastră foarte dură este subminată. Cred că e o problemă gravă în multe uh, părți ale țărilor de jos. Crescătorii de găini, de păsări, au mari probleme pentru că nu pot face față concurenței din Ucraina. Uh, E o mare problemă și trebuie să ne gândim bine la ce soluții putem găsi. Cred că e important pentru mine ca coordonator să menționez acest punct. Pani poseł, wcześniej... Stimată colegă, înainte de 2014, cuștile acelea erau aici, erau folosite aici. Mi-amintesc că domnul Agnew vorbea despre ele și spunea că unele nu sunt uh, conforme cu standardele și așa mai departe. Deci cred că e nevoie de timp dacă dorim o ameliorare, e normal să așteptăm, însă cred că la modul uh, general potențialul agricol al Ucrainei este enorm. Au soluri foarte bune și uh, de fapt vom vorbi în curând despre preferințe ca Uh, limitări ale dezvoltării. Haideți acum să ne concentrăm pe ce e cel mai important. Să nu uităm uh, că pe vremuri noi primeam asistență, deci cred că acum, da, trebuie să le oferim lor această asistență. Dacă fondurile ajung în mâinile unor monopoluri și nu ajung la indivizi, poate că trebuie să mai lucrăm la soluție. Domnul Hoisling. Domnul Heusling. În primul rând, Ucraina um, este un stat vecin al Uniunii Europene și deci ca atare suntem obligați să oferim asistență și trebuie să o facem. Însă trebuie să ne uităm atent și la uh, cine profită de această asistență, unde ajung fondurile. Uh, mă miră că nu s-a făcut un uh, impact assessment în acest sens, ca în alte cazuri. Mi se pare ciudat că nu se aplică această procedură și după cum ați spus chiar dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că cei care au nevoie de ajutor profită de aceste fonduri. Știm că în Ucraina există un sistem de oligarhie și poate că aceia profită primii oligarhii și nu uh, cetățenii de rând. Deci trebuie să insistăm să se realizeze o analiză de impact, însă trebuie să avem o abordare foarte pozitivă de bază și să uh, consolidăm asistența oferită, pentru că până la urmă este obligația noastră. Nu trebuie doar să exprimăm dubii, să ne tot întrebăm în ce direcție să mergem, pentru că până la urmă uh, trebuie să respectăm valorile fundamentale europene. Acestea sunt importante și trebuie să și cerem o analiză de impact. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să susțin ce a spus Martin Heusling, susțin întru totul spusele sale. Eu am cerut să iau cuvântul uh, ca răspuns la ce spunea doamna Schreier-Piric. Eu uh, uh, în zona mea am avut exploatații de păsări cu 5.000 de păsări, deci nu erau exploatații mari, păsări crescute în cuști și când au venit reglementările au fost nevo- a trebuit să fie eliminate acele cuști și am fost, uh, am, au, au, la acea fermă de care vorbesc, au venit unii care vorbeau stricat germană și au întrebat dacă poate să ia cuștile și aveau un camion cu număr ucrainian. Și deci e clar unde au dus acele cuști. Deci cred că, într-adevăr, măsurile pe care le-am luat noi nu au fost uh, foarte utile, nu au ajuns la țintă. Nu cred că trebuie să facem din nou un acord care să ducă la măsuri dăunătoare pentru agricultorii europeni. Eu am mare înțelegere pentru Ucraina, am avut uh, colaboratori de origine ucraineană, am și fost acolo și uh, știu că sunt exploatații agricole de X hectare enorme, însă nu știu dacă pe acelea trebuie să le susținem, pentru că sunt și agricultori obișnuiți în Ucraina și trebuie să-i ajutăm și pe aceea. Am văzut ferme care au uh, zece vaci și uh, țăranii produc acolo câte o uh, câte o, un singur bidon de lapte. Trebuie și pe aceea să-i ajutăm, pentru că impactul uh, acțiunilor ruse a fost foarte mare asupra Ucrainei. S-a văzut și în alte state, uh, efectul este foarte grav, după cum se spune și în raport. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan poseł Nikolson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voiam, de fapt, să iau cuvântul la această dezbatere, dar am ascultat cu mare interes și cred că sunt de acord cu Martin Heusling. E nevoie de o analiză de impact, ar fi extrem de utilă în acest domeniu. Sigur că potențialul de autodistrugere e mare. Nu e prima dată în Europa când uh, facem așa ceva. Și după cum spunea și doamna din stânga mea, doamna Piric, e foarte relevant, pentru că nu doar cuștile se duc din țările de jos în alte părți ale lumii, în Europa de Est, ci se întâmplă și în Regatul Unit același lucru. Este o situație incredibilă. Noi producem ouă, le vindem uh, în Europa, însă, primim în Europa și ouă care sunt produse la standarde mult sub ale noastre și sunt mult mai ieftine. Deci, în contextul european, producătorii de ouă încep să se teamă. E o problemă pe care am menționat-o și ieri. E cam aceeași situație. Cred că trebuie să fim foarte precauți, nu asta era opinia mea inițial, însă ascultând ce spunea Albert și ce spuneau alții, cred că trebuie să fim și noi puțin ca Brazilia, să avem un ministru pentru agricultorii mari și pentru exploatațiile de talie mică care oferă alimentația la nivel local, poate să avem altul. Ce am auzit în dezbaterea asta astăzi mă face să-mi pun multe întrebări. Oare n-ar trebui să fim mai atenți la toate aceste lucruri și să facem o analiză de impact, să vedem ce se întâmplă acolo? Państwa, zakończyliśmy wypowiedzi posłów z Komisji. Mulțumesc. Cred că toți membrii Comisiei Agri au vorbit, deci am să îi dau cuvântul domnului Valensa. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să spun că sunt de acord cu majoritatea opiniilor exprimate astăzi aici, dar trebuie să ținem cont de anumite lucruri. În primul rând, cu toții vrem același lucru. Cu toții ne dorim ca Ucraina să uh, aibă o economie solidă. Și de aceea am introdus aceste măsuri. Sigur că sunt măsuri asimetrice prin firea lucrurilor, uh, Însă noi dorim să susținem Ucraina și reformele făcute acolo. Sunt reforme foarte importante care costă bani, costă timp, eforturi sunt necesare și trebuie să ne asigurăm că eforturile noastre vor fi benefice pentru întreaga Ucraina. Însă, <laughs> și am spus-o și uh, la INTA, noi dorim să ne asigurăm că ajutorul oferit de noi va ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el. Așadar, vrem să susținem întreprinderile mici și mijlocii și cred că suntem cu toții de acord în acest sens. Acestea fiind zise, sunt uh, de acord și eu că ar trebui să se facă o analiză de impact uh, adecvată. Astfel, uh, deciziile noastre ar fi mult mai simple. Din câte știu eu, din câte am înțeles uh, din propunerea domnului președinte, proiectul de aviz corespunde cu propunerea mea. Eu uh, mi-am prezentat amendamentele la începutul săptămânii și văd că Printre acelea se numără și multe din sugestiile făcute aici în această dimineață, deci mergem în aceeași direcție. În ceea ce privește carnea de pasăre, poate nu am eu informații adecvate, însă din câte știu, Ucraina nu îndeplinește măsurile uh, fitosanitare. Și nu cred că importăm carne de pasăre de acolo. Cel puțin nu în acest caz. Înțeleg că folosesc cuști uh, care nu mai sunt adecvate, dar nu știu, poate greșesc eu, însă eu din câte știu nu se exportă din Ucraina carne de pasăre în, în Uniunea Europeană. Dacă nu e așa, vă rog să atrageți atenția mai târziu, să eu așa știu. Asta e faptul pe care îl cunosc. Acestea fiind zise, opinia comisiei dumneavoastră este foarte importantă pentru mine. V-am ascultat uh, pe toți în această dimineață, am și eu un proiect de aviz și o să încerc să includ cât mai mult din ce ați spus dumneavoastră în propunerea mea de la Comisia INTA. Bazați-vă pe mine, am să ascult cu mare atenție ce ați spus. În cele din urmă, după cum spuneam, cred că avem cu toții același obiectiv. Vrem să ne asigurăm că, econom- că economia Ucrainei uh, stă pe propriile picioare și este mai degrabă apropiată de Uniunea Europeană decât de Est. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și aș dori să vă reamintesc că piața a fost deschisă la începutul lui 2016. De atunci a fost greu să se facă o evaluare cuprinzătoare. Și cred că a fost mai degrabă o decizie politică care trebuia luată la un nivel adecvat și trebuia transpusă într-o soluție pe care Comisia Europeană a și propus-o acum. În încheiere, aș vrea să îl rog pe reprezentantul Comisiei, pe doamna reprezentantă a Comisiei să ia cuvântul și îmi cer scuze pentru întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă felicit pentru realegere. Doamnelor și domnilor, am ascultat cu mare interes comentariile dumneavoastră și de asemenea comentariile prezentate la Comisia INTA marți. Eu am o părere și anume că trebuie să fim foarte prudenți atunci când uh, abordăm uh, concesiile comerciale suplimentare. Vreau să vă amintesc că atunci când am negociat acordul de asociere cu pilonul său important, zona de liber schimb uh, aprofundată și cuprinzătoare și noi voiam și Parlamentul a fost de acord că dorim o asociere politică și o integrare economică a Ucrainei în Uniunea Europeană. Deci haideți să nu uităm acest lucru. Inițiativa Comisiei Europene trebuie considerată un semn de sprijin pentru Ucraina și mă bucur că mulți dintre membrii Comisiei susțin ideea aceasta de a ajuta uh, Ucraina în uh, reformele în curs, care sunt uh, desfășurate într-o situație foarte dificilă economico-politică. Măsuri de sancțiune impuse de Rusia, conflictul provocat de Rusia în uh, estul Ucrainei, care a dus la o pierdere de 10% din PIB în 2015 și un mediu economic defavorabil în regiune și pe plan global, mai ales în ceea ce privește produsele agricole. Cineva a menționat uh, raportul publicat pe 9 decembrie 2016 privind acordul de asociere și aplicarea lui și um, merită menționat că concluzia acestui raport a fost că în ultimii doi ani Ucraina a întreprins reforme uh, intense și fără precedent în foarte multe sectoare economice, sociale, și inclusiv în domeniul consolidării democrației și respectării valorilor fundamentale. Și spun acest lucru pentru că aceasta este una din condițiile noastre din uh, propunerea de proiect pe 8 ani. La Comisia INTA am discutat despre aceste mecanisme cum ar fi salvgardarea transporturilor directe și așa mai departe. Uh, noi dorim ca garanțiile să fie cât mai puternice. Dorim să uh, ne asigurăm că importurile care ajung pe piața uh, europeană sunt de cea mai bună calitate și dacă se, sunt efecte negative, dorim să le oprim. Aș vrea să revin acum asupra unei observații făcute de mai mulți membri legate de lipsa unei analize de impact. Nu a existat o analiză de impact standard, cum ne realizăm de obicei uh, noi la comisie, uh, atunci când avem uh, negocieri de acorduri de parteneriat și asociere. Vreau să vă asigur că la comisie s-a desfășurat o reflexie profundă pe plan intern și împreună cu colegii de la Direcția Generală a Agri am uh, discutat uh, pe larg această propunere și ne-am referit și la sustenabilitatea unei analize de impact uh, făcute atunci când am negociat în 2007 acordul de asociere. Produsele pe care le-am acoperit în acea propunere au fost selecționate în modul următor. În primul rând, Comisia a selecționat produsele ce pot duce la uh, consolidarea fluxurilor existente și care permit economii tarifare. Am ales produse pe care Ucraina le exporta deja și deci care pot beneficia de concesiile noastre imediat. La produsele agricole, am, Comisia a selecționat acele produse unde se folosesc deja cote tarifare zero Vreau să vă amintesc că e vorba de 37 de produse cu uh, rată tarifară zero. În 2015 doar 9 din acestea au fost folosite pentru că Ucraina nu poate îndeplini cerințele fitosanitare. Deci oferta noastră este valabilă, însă nu se face uz de toate concesiile oferite de noi. Comisia INTA a primit, desigur, datele comerciale și datele privind uh, utilizarea uh, pragurilor tarifare necesare. Tot ce ține de uh, carnea de vită, de pasăre, de uh, laptele și zahărul, capitole la care producătorii au uh, probleme pe piața UE, nu au fost incluse în uh, concesiile comerciale. Deci, ținând cont de acest lucru, nu am avut uh, o selecție alternativă de produse pentru concesii suplimentare. Avem pe lista noastră 8 produse, Comisia propune să se scoată 3 produse de pe această listă. Ce va rămâne va fi o propunere foarte modestă. De aceea credem cu tărie că proiectul de regulament privind măsurile comerciale autonome are un echilibru foarte adecvat pentru a proteja sectorul uh, european și în același timp pentru a oferi Ucrainei propuneri uh, concrete, beneficii concrete în această situație economică foarte dificilă. De asemenea, nu uitați că durata acestor măsuri va fi limitată la trei ani și în același timp prevederile de salvgardare sunt valabile pentru a se împiedica distorsionările de piață. Aș dori să trec acum la produsele propuse pentru ștergerea de pe listă. Roșiile procesate. Uniunea Europeană este un exportator net de preparate din roșii. A importat până la 300 de mii de tone, mai mult de 300 de mii de tone pe an în 2013-2015 și a exportat mai mult de 800 de mii de tone. Pe deasupra, măsurile comerciale autonome revizuite pentru Ucraina reprezintă 15 mii de tone, la care adăugăm 5 mii de tone în cadrul acestor măsuri, 10 ton, 10.000 de tone există deja în măsurile existente, ceea ce corespunde cu volumul de exporturi din Ucraina din 2015. Roșiile procesate nu fac obiectul sancțiunilor ruse, o informație foarte importantă în contextul discuțiilor noastre vă rog să țineți cont de faptul că cota importurilor din Ucraina din importurile totale UE în 2015 era de doar 5%. Acesta este produsul uh, la care concentrarea producției nu este atât de mare. Deci, prin concesiile suplimentare, putem considera că susținem uh, IMM-uri. În ceea ce privește cerealele, uh, pe lângă cotele tarifare zero pentru cereale și mai ales pentru porumb, Comisia crede că aceste cantități pot fi absorbite pe piața internă UE fără să existe un impact major asupra prețurilor și asupra producției finale. În legătură cu grâul și orzul, Uniunea Europeană este exportator net, iar importurile totale sunt mici față de producția totală din UE. În plus, merită să ținem cont de faptul că taxele de import ale UE pe porumb sunt la ora actuală suspendate, să avem taxe zero în ultimii ani și, în consecință, beneficiile suplimentare pentru porumbul ucrainian ce ar rezulta din propunerea de acces suplimentar la piață trebuie puse în perspectiva aceasta ca să nu fie discriminată Ucraina față de alte state. Din contactele operaționale cu diferite părți interesate, am fost informați că dacă am acorda preferințe suplimentare Ucrainei la porumb, ne-am putea susține producătorii de carne și de lactate, pentru că ar avea acces ieftin la uh, acest, uh, această marfă utilizată pentru hrana șeptelului. Importul de porumb din Ucraina în UE este urmarea uh, unei cereri pe piață, pentru că recolta de porumb uh, recentă nu a fost satisfăcătoare la noi. Ar fi vorba de aproximativ 8 milioane de tone și totalul cantităților în cadrul uh, zonei de liber schimb uh, aprofundată și cuprinzătoare și uh, măsurile comerciale autonome ar ajunge la maxim 1,3 milioane de tone. A fost și o remarcă legată de miere. În ceea ce privește mierea și accesul sporit la piață, Ucraina are acum o cotă tarifară zero pentru 5.000 de tone, în conformitate cu zona de liber schimb, uh, aprofundată și cuprinzătoare, ceea ce corespunde la 600 de tone pe an pe următorii 5 ani. Importurile au fost peste această cotă, multe exporturi uh, intră în clauza națiunii celei mai favorizate, mai mult de 17%, adică o cantitate suplimentară de 3.000 de tone i-ar ajuta pe producătorii de miere și pe exportatori și deci ar fi util pentru IMM-urile din Ucraina. Dat fiind că avem o concentrare mică de producție de miere în Ucraina, ne așteptăm ca aceste tarife să fie benefice mai ales pentru întreprinderile mici. Merită menționat că Uniunea Europeană importă deja cantități mari de miere din China, tarifele uh, avantajoase sporite vor avea un efect asupra sporirii importului de miere din Ucraina în detrimentul mierii din China. Ca și încă ceva în legătură cu bunăstarea animalelor, noi uh, muncim din greu împreună cu Ucraina ca să facă progres la problemele fitosanitare, au adoptat o strategie cuprinzătoare fitosanitară, susținută de comisie, care este acum în procesul de adoptare oficial. Noi considerăm că bunăstarea animală, o problemă pe care am discutat-o pe conținut în strategie, este inclusă în această strategie și credem că Ucraina va respecta apropierea reglementativă și dezvoltarea de capacități instituționale pentru a garanta aceleași standarde ca și Uniunea Europeană. În concluzie, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că noi credem cu tărie că propunerile de măsuri comerciale autonome ajung la echilibrul perfect între uh, sensibilitatea protejării sectorului din Uniunea Europeană și oferirea de acces la piață sporit Ucrainei de aceea dorim să vă rugăm, stimați membri ai comisiilor INTA și AGRI, să țineți cont și de contextul economico-politic mai larg în care este prezentată această propunere și vă rog să țineți cont de faptul că dacă se reduce lista de produse ce intră în aceste măsuri, riscăm să nu ne atingem obiectivul și să avem uh, un efect mai slab pentru economia ucraineană și operatorii economici. Noi considerăm că pe lângă sprijinul financiar și tehnic pe care îl oferim ucrainienilor, care este bine utilizat, trebuie să îi ajutăm prin comerț. Și uh, am auzit multe semnale Uh, conform cărora comerțul cu noi i-ar ajuta și am văzut deja rezultate pozitive. Ei pot astfel să-și diversifice structura economică în sensul că tot mai multe întreprinderi de dimensiuni mai mici și nu doar marile companii uh, pot fi implicate în comerț. Mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękujemy. Ta wypowiedź nam... Vă mulțumim foarte mult. cred că afirmațiile noastre ne-au lămurit lucruri noi cu privire la multe aspecte. Mă bucur mult că am avut ocazia să vă ascultăm prezentarea. În ceea ce privește roșiile, în primul rând, cred că domnul Vauența este cumva mai dispus să accepte propunerea care privește roșiile, tomatele. Deci, ne-au mai rămas doar două puncte potențial sensibile, greul și porumbul. Dar poate ar trebui să mergem mai mult pe calea indicată de domnul Nicholson. Poate că ar trebui să organizăm o audiere într-o zi cu privire la agricultura ucraineană. Avem un buget în acest sens. Am putea eventual să reunim un grup de oameni interesați de subiect și eventual să organizăm o vizită pentru a afla mai multe despre această situație și pentru a putea sprijini Ucraina într-o manieră mai echilibrată. Ideea e că odată ce te-a ajuta, te ajuta cineva la un moment dat, faci și tu la rândul tău același lucru pentru alții și vrem să facem asta cu Ucraina, să ne asigurăm că într-adevăr au de câștigat de pe, cea, de pe urma ceea ce le oferim noi. Vă mulțumim foarte mult. Termenul de punere a amendamentelor este 30 de ianuarie. Ianuarie, încă o dată, scuze pentru întârziere și cred acum că putem să trecem la ultimul punct. Nu? Mai este cineva din sală? Domnul Flanagan, nu vă supărați. Am ajuns la diverse? Nu. Bun. Nu, am ajuns la ultimul punct, prezentarea din partea Comisiei Europene a regulamentului delegat care modifică regulamentul delegat 639 din 2014 cu privire la normele directe, normele privind plățile directe pentru fermieri, inclusiv înverzirea, ecologizarea. După cum știți, Comisia vrea să revizuiască acest regulament, mai ales pe partea de zone de interes ecologic, asta în lumina experienței um, câștigate după primul an. Vă rog, Comisia, să fiți cât se poate de succint și vă spun de pe acum că nu vă aloc decât uh, un timp foarte scurt pentru intervenții. Comisia. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, timpul este scurt, voi încerca să fiu succint și la obiect. După cum a spus, obiectul intervenției mele este să vă prezint astăzi principalele elemente de modificare la care ne gândim acum noi ce de la Comisie în ceea ce privește normele pentru înverzire și ajutoarele directe am avut o prezentare PowerPoint în acest sens. Este vorba de modificările care sunt prezentate într-un proiect de act delegat al Comisiei care modifică actul delegat de referință 639 din 2014 și în acest sens trebuie să spunem că acest proiect de document acoperă și alte aspecte care sunt legate de plățile cuplate și așa mai departe. Sunt aspecte tehnice care vizează simplificarea anumitor dispoziții și aș spune prin acesta că principalul uh, obiect al acestui proiect de act delegat se referă în special la ceea ce privește ecologizarea, înverzire. De bine, normele privind uh, înverzirea reflectează rezultatul uh, examinării până în aplicare a acestei norme după primul an este vorba de așa numita Greening Review, făcută în 2016. Comisia a adoptat un document în acest sens în iunie 2016 și în cadrul acestei uh, prezentări am să mă refer uh, foarte pe scurt la cadrul politic uh, care a dus la această introducere, rezultatele ale acestei Greening Review și o să menționez principalele modificări la care se gândește Comisia. Și voi încheia cu o serie de elemente care sunt legate de procedură la următoarele etape. Trebuie reamintit că înverzirea se înscrie într-un nou cadru politic care își propune să promoveze o agricultură mai durabilă în cadrul Uniunii Europene. În detaliu sunt cam trei obiective principale care sunt strâns legate între ele. În primul rând să se, să se ajute producătorii să-și adapteze sistemul de producție la noile provocări teritoriale, sociale, economice, de mediu, apoi să se asigure o durabilitate pe termen lung și o poten- un potențial de producție pentru Uniunea Europeană, păstrând resursele și un alt obiectiv, o mai bună uh, adoptare, abordare a impactului ecologic. Cum asta? Păi reorientând principalele instrumente ale PAC pentru a spori producția comună atât de bunuri politice și uh, publice și private și avem aceste plăți verzi care completează mecanismul de condiționalitate și de ajutoare opționale uh, um, din pilonul 2, introducerea acestor plăți reprezintă elementul cel mai inovator al ultimei uh, reforme și aceasta își propune să se asigure respectarea mai multor uh, bune practici agricole care sunt bune pentru mediu și pentru climă și asta pe o majoritate de suprafețe agricole, permițând agricultorilor să aibă și un venit deci, um, asta ca o completare a plăților din um, uh, pilonul 2, care nu acoperă decât cam 25% din suprafețele agricole. De ce s-a făcut această examinare după un an? Ei bine, vreau să reamintesc că a fost o provisiune a Comisiei în 2014, în aprilie, când am adoptat um, așa numitul act delegat cu privire la înverzirea și plățile directe. S-au exprimat atunci o serie de preocupări uh, în special EUCAR, în special cu privire la povara administrativă, impactul acestuia și schimbarea uh, normelor pentru a fi cât se poate de echitabile. Și Comisia s-a angajat să facă o examinare după primul an de aplicare a rezultatelor um, în aceste zone de interes ecologic, cu posibilitatea, dacă era cazul, să se modifice actul uh, delegat cu privire la înverzire. Uh, această examinarea a fost extinsă, după aceea toate obligațiile legate de greening și mm, mm, nu numai mm, la suprafețele de interes ecologic, ci la toate obligațiile de înverzire și s-a integrat acest lucru în exercițiul REFIT, care își propune să vină în întâmpinarea criticilor cu privire la impactul presupus al gândului asupra mediului. Primul principi, obiectiv principal este să se adapteze dispozițiile din actul delegat pentru a fi mai simple, mai ușor de înțeles și mai ușor de acceptat de către agricultori și, de asemenea, uh, să vedem că se îmbunătățește performanța acestui instrument, pentru că, până la urmă, e un instrument care să atenueze impactul de mediu al activităților agricole, deci am încercat să vedem după un an ce poate fi îmbunătățit când e vorba de obiective de eficiență. Deci, revizuirea aceasta s-a bazat în principal pe consultări uh, desfășurate cu mai multe ocazii. Am avut uh, o consultare publică cu 3300 de răspunsuri, am primit o serie de contribuții, printre care cele de la Parlamentul European și ne-am bazat de asemenea pe examinarea unor date privind implementarea, date de la statele membre uh, în acest prim an de aplicare aceste um, activități din revizuire au dus la publicarea unui uh, document de lucru al serviciilor comisiei, un um, document uh, de sinteză cu o serie de anexe cu privire la mai multe subiecte și după aceea la redactarea unei serii de propuneri juridice care își propun să modifice acest act delegat. Propunerile acestea derivă în principal din această revizuire a înverzirii și din primele concluzii, primele rezultate ale acestei analize, care sunt primele învățăminte pe care le-am tras după acest prim an de punere în aplicare. În ceea ce privește impactul de asupra mediului, e mult prea devreme, pentru că abia început în 2015, deci tot ce ține de biodiversitate, sol și așa mai departe, sunt um, tipuri de impact care nu pot fi ușor de observat și de cuantificat, dar se poate spune că în ceea ce privește acoperirea suprafețelor agricole ne aflăm la un procent de 72% din suprafețele agricole din Uniunea Europeană care fac obiectul uh, uneia sau mai multor obligații de înverzire, deci este un indicator bun cu privire la potențialul important al acestor instrument de înverzire pentru îmbunătățirea performanței PAC în ceea ce privește mediul. Și apoi, 70% dintre terenurile arabile fac obiectul obligației de uh, a introduce uh, suprafețe de interes um, um ecologic și de asemenea am mai avut și 9% din uh, terenurile um, arabile au fost declarate zone de interes uh, uh, ecologic în engleză, Ecologic Focus Areas, EFA. Iată o serie de grafice care să arate această acoperire teritorială foarte mare. Vedem aici procentele pentru fiecare stat în parte. Vedem că Media este de 71% în Europeană, dar uh, acoperirea diferă foarte mult uh, de la un stat la altul. Asta sigur depinde de uh, importanța structurilor mici, a agriculturii biologice sau a culturilor permanente. Vedem aici procentul uh, zonelor de interes economic, avem o medie de 9% la un nivel de Uniune Europeană și chiar la 14% dacă ținem cont um, la factorul de ponderare. Apoi, uh, trebuie să ne gândim și la din ce sunt compuse aceste zone. Agricultorii aveau um, uh, de ales între 18 tipuri de zone de interes ecologic, um, zone în pârloagă, păduri și așa mai departe. Totul, bineînțeles, că depindea de caracteristici topografice și de peisaj. S-a constatat că în 2015 peste 90% dintre zonele de interes ecologic uh, declarate erau formate din trei tipuri de suprafețe, uh, plantele fixatoare de azot, apoi trenurile în pârloagă și uh, culturile vegetale, așa numitele catch crop în engleză, cu 15%. Vedem în graficul următor componența Uh, pe țări ale acestor zone, vedem că sunt variații mari, dar avem această constantă, aceste trei tipuri de suprafețe, culturile leguminoase, terenurile um, în părloagă, cele pe care vi le-am menționat, care ocupă un uh, procent important. Apoi am elaborat pe baza acestor concluzii o serie de măsuri de simplificare care sunt um, regrupate în acest proiect de document delegat Măsurile acestea se referă în special la a specifica și a verifica ce se cere de la agricultori, din partea administrațiilor, apoi să ținem cont de anumite uh, trăsături topografice, de peisaj, apoi de asemenea se încearcă eliminarea cerințelor care sunt considerate inutile, dar care au uh, afectat cumva nivelul de ambiție de mediu. Măsurile de simplificare, de asemenea, vor să aducă mai multă flexibilitate în punerea în aplicare a acestor uh, măsuri de către agricultoare, de exemplu, uh, datele de însămânțare sau anumite constrângeri pentru plantele fixatoare de azot și, în sfârșit, un alt obiectiv este armonizarea mai multor uh, cerințe specifice și aici uh, am dorit să se armonizeze condițiile de producție și de um, a îngrășămintelor. Deci, vrem să fie mai atractiv um, utilizarea Uh, anumitor tipuri de terenuri uh, uh, ecologice pentru agricultori, um, obiectivul fiind ca nivelul de ambiție să crească. Vedem aici principalele propuneri pe tip de um, zonă de interes ecologic pentru terenurile împărlată, vedem să există o durată minimă a acestor um, terenuri, de șase luni cel puțin, pentru culturile acestea, chiar culturile vegetale. Avem Uh, vrem să se elimine uh, data um, uh, de însămânțare și să înlocuim asta cu o dată minimă de prezență a culturii pentru a nu um, pentru a preîntâmpina alte abuzuri. Deci am vrut să fie o dată limită care să fie înlocuită, apoi am extins seria de specii care sunt permise pentru aceste Uh, culturii care în engleză se numesc cash under sowing. Apoi pentru culturile fixatoare de uh, azot permitem o, uh, un amestec de semințe care poate fi folosit. Apoi pentru ceea ce ține de mm, trăsăturile de peisaj, uh, zonele de tampon și așa mai departe, vrem să se facă un fel de fuzionare a acestora și să se uh, și măsurile care sunt asociate cu acestea, condiții de dimensiune și așa mai departe. Apoi vrem Um, să uh, fuzionăm tipurile de trăsături um, cu copaci, cu zonele uh, împădurite și vrem să armonizăm o serie de caracteristici care sunt asociate caracteristicilor topografice, tot ce ține de uh, dimensiuni, lungime, lățime și așa mai departe. Și, în sfârșit, ultimul tip de modificare pentru particularitățile topografice propunem o flexibilitate mai mare în declararea acestora, de exemplu, Uh, acel, uh, acea limită de 11 metri este exclusă acum. Avem uh, în ceea ce privește gardurile, de exemplu. Și propunem de asemenea interzicerea utilizării produselor de protejare a culturilor pentru patru tipuri de zone de protecție um, ecologică. Asta ca să um, venim în întâmpinarea obiectivului de îmbunătățirea biodiversității, dar și să venim în altor obiective, cum ar fi protejarea apelor, care este foarte important. Și ultimele etape, ce urmează în această procedură, E bine, procesul de luare a deciziei uh, a început um, prin acest um, proiect de act delegat uh, al Comisiei din aprilie. Apoi trebuie să vedem exact uh, care este rezultatul examinării în Consiliu și în Parlament. Uh, sperăm ca totul să se încheie la jumătatea anului 2017 um, și sperăm ca în 2018, 10 luni mai târziu, să înceapă aplicarea de către statele membre care hotărăsc acest lucru, uh, unele state putând să facă asta și din 2017, dacă doresc acest lucru. Și, la concluzie, noi considerăm că acest uh, pachet de măsuri, 14 în total, la care ne-am gândit, vrem să formeze un tot uh, relativ echilibrat care să permită atât o ajustare a normelor actuale, să fie mai uh, simple, mai uh, ușor de înțeles, mai ușor de acceptat, dar să îmbunătățească și performanța și eficiența acestor măsuri la nivel de mediu, bineînțeles cu scopul de a îmbunătăți legitimitatea și credibilitatea înverzirii um, a ajutoarelor directe care au fost stabilite în 2013. Trebuie să spun că aceste propuneri au fost dezbătute um, pe larg în mai multe grupuri de experți și să spunem că aceștia au avut o părere destul de favorabilă. Vă mulțumesc pentru, pentru răbdare. Vă mulțumesc. Acum, poate că ar fi bine să ne trimiteți prezentarea ca să o putem distribui membrilor comisiei și apoi aș dori să vă rog tuturor să vă trimiteți comentariile în scris, prin e-mail, pentru că nu avem timp acum să începem o dezbatere, însă vrem să ne asigurăm că Comisia va primi uh, comentariile noastre. Avem șapte nume pe listă și o să vă dau cuvântul un minut. Domnule Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mulțumesc pentru informații. Noi, uh, Comisia Agri de la Parlament, uh, nu am fost implicați până acum în uh, acest dosar. Și nu putem accepta ca aceste acte delegate să fie prezentate într-un singur pachet. Dacă le prezentați ca pachet, eu din partea grupului meu nu pot decât să spun că noi uh, nu vom susține la plenară aceste acte delegate, pentru că nu le putem accepta pe toate. Uh, și nu putem să acceptăm ca Parlamentul să fie bagiocorit și neluat în serios. Cred că trebuie să fie luate măsuri corecte și să fim informați adecvat, nu putem accepta altceva. Doamna Köstinger. Mulțumesc, doresc și eu să mă alătur celor spuse de Albert Dess. Nu am auzit uh, până acum uh, nimic despre protecția plantelor uh, pe viitor și cum se presupune că va fi făcută, ce se va întâmpla cu azotul, cu fructele și doresc să mă adresez Comisiei. Aceste măsuri au făcut ca în Europa agricultorii să aibă un stimulent uh, ca să cultive soia și plante nemodificate genetic. Eu vin dintr-o țară unde uh, avem 0% producție, uh, nemodi- producție modificată genetic, deci totul este nemodificat și riscăm să ne pierdem avantajele dacă iarăși se importă produse neadecvate. Vreau să rog Comisia sincer să se gândească foarte intens la acest subiect, pentru că cred că au dreptate teoreticienii care spun că plantațiile, culturile ecologice trebuie să aducă o plusvaloare ecologică. Uh, și cred că trebuie să respectăm aceste condiții. Pa, pani, pani poseł, prosimy o uwagi mailove, przesłać też. Mulțumesc. Dacă mai sunt lucruri de comentat, trimite aici le. Domnul Iar, da, ă, dacă vorbiți de măsuri de consolidare a încrederii Parlamentului, ă, nu cred că este cel mai adecvat să folosiți acest tip de acte delegate. Cunoaștem această procedură, se bagă la grămadă într-un singur pachet tot felul de acte delegate diferite și ni se cere să le aprobăm. Eu nu cred că e corect. Dacă vreți să le susținem, trebuie să fie ă, desfăcut acest pachet. Sunt de acord cu ce se spunea în legătură cu uh, suprafețele de greening, ce spunea Albert Des are dreptate și ce spunea Elizabeth Köstinger este corect. Și e foarte important să fim atenți la aspectul inovator al agriculturii. Avem în agricultura ecologică această strategie proteică. În uh, Germania avem foarte multe hectare cu astfel de culturi uh, și ne întrebăm ce se mai face cu ecologizarea? Oare unele măsuri sunt destinate să distrugă ceea ce s-a construit deja? Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii. Noi trebuie neapărat să avem mai mult timp pentru că există lucruri la care eu țin uh, uh, foarte mult la anumite aspecte și vreau să se țină cont de ele. Că, de exemplu, Uh, specificitatea culturilor, mai ales în țările de jos și cu vremea pe care am avut-o și și um, faptul că au existat um, agricultori care, din cauza că au depășit uh, adâncimea um, acceptată, era la 22 de metri și uh, puteau să profite de sprijin numai dacă era până la 20 de metri tinerii agricultori, de asemenea, care sunt doar pe hârtie parteneri, nu pot să profite de asemenea de ajutor, dar uh, eu sunt uh, cât se poate de împotriva folosirii materialelor, așa cum spune acest act delegat. Deci, per total, sunt împotrivă. Mulțumesc, domnul Maria. Sunt de acord cu ce au spus colegii. Trebuie ca noi toți să avem ocazia să ne exprimăm. Doresc de asemenea să insist asupra faptului că în Grecia, acum, din cauza măsurilor de controlare a capitalurilor, datoriile agricultorilor uh, uh sunt considerate excesive și ei nu mai au dreptul la nimic dar niciun fel de ajutor. Uh, acum fiscul uh, încasează aceste ajutoare, minte ca să permite rambursarea datoriilor fiscale uh, și sociale ale agricultorilor. Deci toate ajutoarele europene sunt confiscate în Grecia. Agricultorii nu mai primesc nimic. Domnule președinte, foarte pe scurt, La prima reuniune la care am participat în urmă cu 30 de ani, se spuneau că agricultorii trebuie să protejeze mediul înconjurător. Dacă și în prezent continuăm uh, pe um, aceeași uh, linie de gândire, ce facem cu directiva Habitat, de exemplu, și consecințele pe care le-a avut pentru agricultori? Da, trebuie să protejăm anumite specii de plante și de animale, Însă să vedem până unde și sunt de acord cu domnul Des, domnul House. Da, über foarte rar sunt de acord uh, cu ce se spune, însă aici am vine să zic că e un pas bun înainte. Dragi colegi conservatori, e vorba de suprafețe ecologice, să iau măsuri pentru ecologie, nu pentru agricultori și nu-mi vine ușor, însă s-a pus întrebarea care e plusvaloarea ecologică. Exact asta e întrebarea. Se întâmplă în uh, Germania, se fac uh, tot felul de diferențe între uh, culturi intermediare și așa mai departe, însă trebuie să ne întrebăm până la urmă care este beneficiul pentru mediu și susțin această inițiativă. E important să discutăm intens despre acest lucru, însă măsurile trebuie să aibă un obiectiv ecologic până la urmă. S-a pus întrebarea dacă se poate cultiva fără pesticide. Sunt uh, întreprinderi mici care deja o fac. Președintele, președintele întrerupe. Uh, eu spuneam că la procedurile ecologice se susțin praguri foarte favorabile în acest sens. Um, if the commissioner is serious... Flanagan, dacă comisia chiar are intenția să nu ne implice, primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să ne dea o prezentare pe care să o vedem de la început la sfârșit. Pe anumite site-uri uh, scrie atât de mică, nici măcar uh, nu puteam să descifrez. M-am gândit, zic, da, poate că ar trebui să știu unde să găsesc acest document. N-are niciun sens să ne-l trimiteți după aceea. Vrem să putem să-l avem în fața noastră și să vedem exact despre ce vorbiți. Pentru că altfel ce rost are să ne-l proiectați pe ecrane? Sunt absolut împotriva felului în care ați organizat această prezentare. Mulțumesc. Tocmai am ajuns la o înțelegere cu Filip că vom cere în contenire întâlnire pe acest punct. Domnul Buda, un minut? Da, domnule președinte. Atunci domnul Andriu nevoie de încă o întâlnire pe acest subiect și să reproșez Comisiei că nu odată ne tratează ca fiind o anexă până la urmă pe care noi să luată în seamă. Noi mergem în fiecare săptămână acasă și discutăm cu fermierii, Știu care sunt problemele în teritoriu. De aceea vrem încă o întâlnire cu Comisia pe acest subiect. Mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Andriu. Oui, président, Domnule Andriu, mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important. Uh sunt uh, treburi de bucătărie internă, dar trebuie să le discutăm în profunzime. Uh, nu e ca și cum uh, noi nu avem nimic de spus și ar fi păcat să votăm pur și simplu împotrivă. Nu, trebuie să cunoaștem toate chichițele, să discutăm și despre formă și despre conținut. Da, eu știu că protecția ecologiei nu este o treabă simplă, dar să ne gândim și la producători și să discutăm despre subiectele majore. Haideți să fim serioși Trebuie ca Parlamentul să se respecte, să-și respecte mandatul. Aveți patru minute la dispoziție ca să răspundeți. Doar patru minute, vă rog, pentru reprezentantul Comisiei. Da, foarte bine. Vă mulțumesc pentru generozitate. N-am, n-am avut suficient timp ca să prezentăm uh, în detaliu propunerea și să avem o dezbatere mai aprofundată. Vă mulțumesc pentru toate declarațiile dumneavoastră, pentru toate observațiile, pentru toate sugestiile. În ce privește prima intervenție și implicarea Parlamentului European, am spus că am avut patru sau chiar cinci grupuri de experți care s-au întâlnit ca să discute despre aceste elemente și secretariatul uh, Uh, comisiei întotdeauna este invitat la aceste reuniuni, a avut acces la informații, dar înțeleg că uh, pe slide-uri scrisul este prea mic și e greu de citit uh, și că vreți să studiați mai bine textul, dar sper că cu o întâlnire suplimentară vom avea ocazia să vorbim și mai în amănunt despre anumite aspecte. Vreau să revin la două lucruri. În primul rând, în ce privește spirulina, și uh, uh, sursa de proteine. Uh, da, știm care este importanța producției de leguminoase și de surse alternative de proteine în Uniunea Europeană, însă trebuie să facem distinția între producția de leguminoase și producția de proteine, de unde și interesul suprafețelor de interes ecologic. Aceste suprafețe au un obiectiv foarte clar, uh, prezervarea și îmbunătățirea biodiversității și îmbunătățirea altor aspecte de mediu, îndeopște calitatea apei. Și de aceea este foarte important ca pe aceste suprafețe de interes ecologic să autorizăm uh, producția uh, menționată și noi vrem să menținem producția de plante care fixează azotul. <coughs> Vorba și despre folosirea pesticidelor pentru că acestea, bineînțeles că au un impact negativ asupra calității apei. În ce privește producția de proteine, există și alte instrumente în primul și al doilea pilon pentru a uh, uh sprijini acest tip de producție. În ce privește punerea de a interzice anumite uh, uh culturi, în 15 state membre deja există această interdicție de a uh, folosi produse de producție a culturilor pentru uh, acele culturi unde uh, schimbul, uh, rotația culturilor se face pe o, o perioadă de timp scurt. Deci nu e ceva nou ce propunem noi, dar ne concentrăm mai mult pe acele plante care permit uh, fixarea azotului și am vrea să avem o armonizare la nivelul UE uh, și vrem să îmbunătățim și impactul asupra mediului și vrem ca aceste um, suprafețe de interes ecologic să um, poată să fie luate mai mult în calcul în um, politica agricolă comună pe viitor. Aceste suprafețe au un adevărat potențial, aceste măsuri chiar funcționează și cred că putem să atingem astfel obiectivele pe care ne le-am fixat pentru PAC. Mă opresc aici, domnule președinte. Vă mulțumim frumos. Dragi colegi, vreau să vă amintesc că veți primi o copie a acestei prezentări Comisia ne-o va trimite, bineînțeles. Dacă mai aveți întrebări suplimentare sau comentarii, vă rog frumos să le trimiteți în atenția Comisiei Europene și puneți-ne și pe noi în copie. Și vom avea o întâlnire suplimentare pe acest subiect și um, vom face în așa fel încât să avem mai mult timp să dezbatem. Pentru că, uh, domnule director, cred că ați constatat și dumneavoastră că avem nevoie de acest timp suplimentar și colegii de asemenea. Dragi colegi, cred că am epuizat în sfârșit punctele de pe ordinea de zi. Ați primit uh, scris comentariile de la reuniunea coordonatorilor, le-ați primit și pe e-mail, cred că nu sunt comentarii. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că am muncit intensiv, uh, vă urez drum bun spre casă și vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit și președintele mulțumește și interpreților. și urează tuturor poftă bună. Okay,